Queridos compañeros. Stimați colegi, stimate colege, uh, este rândul meu să deschid sesiunea de astăzi și pur și simplu vă voi spune care sunt primele puncte și apoi o să-i dau cuvântul domnului Rubic. Uh, Dorubic va prezida audierea, iar la primul punct timp de zi avem uh, adoptarea ordinii de zi. Nu știu dacă dorește cineva să comenteze. Vedeți imediat care sunt limbile. Avem o combinație de limbi suficient de mare și sesiunea aceasta și comisia de bugete este transmisă pe internet. Și înainte de a-i da cuvântul domnului Rubic, aș dori să-i urez bun venit unui grup de tineri germani de la Consiliul Federal al Tineretului. Vă urez bun venit Bănuiesc că ați venit să și ascultați sesiunea zilei de astăzi referitoare la tineri întreprinzători. Dacă nu asta, atunci este o întâmplare fericită, tocmai când vorbim despre tinerii întreprinzători. Așa că îi dau acum cuvântul domnului Rubic și începem cu punctul important al acestei dimineți, care este audierea privind tinerii întreprinzători. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc foarte mult. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Cred că pentru noi toți este o ocazie fericită. Am putut să organizăm această reuniune pe tema Erasmus pentru tineri întreprinzători. La Parlament considerăm că programul acesta este o prioritate, ținând cont de nivelul ridicat al șomajului în rândul tinerilor. Comisia de buget a aprobat acest lucru și uh, a devenit un proiect uh, foarte încununat de succes. Vreau să-i mulțumesc celor care s-au ocupat de acest program. Domnul Kreutzmann, colegul meu, este în încăpere, îmi face mare plăcere pentru că este raportorul ITRE al Comisiei de, pentru Industrie pe această temă și s-a ocupat și el uh, de acest uh, dosar. Domnul Kreutzmann, o să-i dau cuvântul acum. Mulțumesc, domnule președinte, doamnelor și domnilor. Stimați vizitatori la Parlamentul European, în primul rând aș dori să mulțumesc Comisiei de Buget pentru invitația lansată îmi face plăcere că pot să spun câteva cuvinte despre programul Erasmus pentru tineri întreprinzători și de asemenea despre COSME, programul COSME, care înseamnă competitivitate, întreprinderi și IMM-uri. Este un program de susținere pentru competitivitate Uh, pentru întreprinderi și IMM-uri. Uh, pe 20 iunie am avut o trilaterală și am ajuns împreună cu Consiliul la un text de compromis. Îmi face mare plăcere. Programul acesta este un semnal important care spune că dorim să creăm locuri de muncă, creștere în Uniunea Europeană. În anumite state membre, situația economică este foarte proastă, cam o treime dintre tineri nu au loc de muncă și de aceea programul acesta este deosebit de important. Este singurul program specific al Uniunii Europene pentru tinerii întreprinzători și pentru întreprinderi și pentru IMM-uri. Mă refer la programul COSME. COSME are nevoie de finanțare, trebuie să garanteze accesul la piață, trebuie să garanteze trecerea obstacolelor birocratice. În ce privește perioada bugetară 2014-2020, avem 2,03 miliarde pentru programul COSME, există deci buget Inițial, Comisia a propus 1,3 uh, miliarde. Știți foarte bine ce multe discuții au avut pe tema bugetului, uh, s-au făcut reduceri uh, și Cosme a avut de suferit. Titlul este Promovarea competitivității întreprinderilor și IMM-urilor. Sunt programe de mobilitate pentru întreprinzători, pentru întreprinzătorii tineri, pentru cunoștințele de antreprenoriat, și este un program care susține capacitățile de conducere și de uh, capacitățile tehnologice. Și vorbim și de programul uh, Erasmus pentru tinerii întreprinzători. Comisia a solicitat uh, flexibilitate pentru următoarea perioadă bugetară de șapte ani în același timp, Comisia a solicitat, a, spus că programul Erasmus pentru tineri întreprinzători trebuie să continue în această perioadă. Am avut niște proiecte pilot și îmi face mare plăcere pentru că pentru prima dată avem o bază juridică pentru organizarea lor, deci putem pune în aplicare programele acestea în următorii șapte ani. În 2009 uh, a fost lansat acest program Erasmus pentru tineri întreprinzători. Domnul Rubic a și spus că a fost încununat de succes în 2012, în septembrie au fost mai bine de 2000 de solicitări pentru programul Erasmus, tineri întreprinzători, întreprinzători cu experiență, întreprinzători noi, întreprinzători gazdă. Cred că a fost o situație din care toată lumea a avut de câștigat. În cadrul programului COSME se spune că se vor adopta programe pentru mobilitatea pentru tineri întreprinzători. Este un element foarte important și colegul Rubic a făcut un amendament la acest alineat care accentuează verbul, faptul că se poate uh, promova și nu că trebuie promovată mobilitatea. Însă noi vrem să susținem acest lucru. Am analizat uh, formularea, iar în următoarea perioadă de programare, Comisia are suficientă flexibilitate pentru a gestiona acest program. În ce privește programul pentru COSME, care include și programul Erasmus pentru tinerii antreprenori, este 2, 2,03 miliarde. Deci e vorba de un număr important de milioane pe an. Vom putea folosi această sumă pe deplin și dacă vorbim de mai mult din, de 5% din bugetul total al Uniunii Europene, de o asemenea sporire, atunci trebuie să ajungem la problema actelor delegate și Parlamentul are drept de veto. Dar nu e posibil să se întâmple așa ceva pentru că resursele sunt limitate. Iar în ceea ce privește influența Parlamentului asupra procedurii bugetare, avem o influență ca Parlament și putem folosi influența pentru a ne asigura că aceste mijloace financiare sunt folosite pe deplin. Rețineți că în acest moment uh, nivelul șomajului în rândul tinerilor este foarte mare, deci programul Erasmus pentru tineri de antreprenori trebuie să aibă un rol important, trebuie să acordăm șanse tinerilor, trebuie să facem tot ce putem face pentru autonomia lor. Dacă comparăm situația din Statele Unite și în Uniunea Europeană, în anumite țări și în Germania inclusiv, am rămas în urma Statelor Unite deci e o șansă pentru Uniunea Europeană. Se spune de, de multe ori că Uniunea Europeană este departe de oameni. Ar trebui să ne apropiem de oameni și să susținem prin aceste programe, să-i susținem pe oameni. Sunt programele potrivite prin care putem susține oameni. Iar domnul Rubic și toți membrii Comisiei pentru Buget, asigurați-vă că programul acesta nu este întârziat, nu este în niciun fel blocat. Mulțumesc foarte mult! Domnule Rubic, mulțumesc foarte mult, domnule Kreutzmann. Vreau și eu să mai adaug un comentariu. Este o reuniune publică, cu participare publică și va fi transmis și pe internet. Și încurajez pe toată lumea să vorbească în limba maternă pentru că avem interpreți. Avem și o projură, un program, deci puteți să o folosiți deci să trecem la primul nostru musafir uh, în programul de astăzi. Mă refer la domnul Cristian Weinberg, consilier principal pentru spiritul întreprinzător și politica IMM-urilor la DG Enterprise. Domnule Weinberg este unul dintre una dintre persoanele care se ocupa de acest program. Ne-a susținut întotdeauna și doresc să-i mulțumesc foarte mult. Domnule Weinberg, aveți cuvântul. Chair. Um, it is an honour for me to be here in the European Parliament to report some five years after the launch. Mulțumesc, domnule președinte. După ani de la lansarea primului pilot, uh, primei activități pilot, e onoare să pot să vă raportez, să vă povestesc că acest program a fost unul de succes. COSME, avem o... COSME este programul financiar, dar avem și un program politic E vorba de legea pentru uh, micii antreprenori, uh, Erasmusul de asemenea pentru antreprenori. Mă bucură faptul că vicepreședintele nostru, domnul Tajani, atunci când a fost uh, numit în funcție, a sosit mai apoi la Strasburg și și-a exprimat susținerea pentru acest program. Îl susține în continuare deoarece, după cum uh, ați spus, e de fapt un program cu impact concret asupra vieților cetățenilor europeni. Și așa trebuie să rămână și pe viitor. Acum, pe scurt, dați-mi voie să vă prezint câteva elemente de preocupare în contextul programului, dar mai întâi o uh, prezentare a modului în care funcționează programul și apoi uh, obiectivele, rezultate, și să vin și la concluzii și la ce se va întâmpla în viitor. Deci cum funcționează programul? Păi, intenția sa este să faciliteze schimbul de experiențe, învățarea și crearea de rețele pentru noi, antreprenori în Uniunea Europeană, prin perioade petrecute pe lângă IMM-uri, antreprenori din alte țări. Deci, uh, practic e o ucenicie care durează între un, o lună și șase luni și nu e exact la fel ca programul Erasmus pentru studenți, pe care îl cunoașteți probabil cu toții. Acolo ești student și mergi la o universitate de străinătate, deci este un program asimetric. Aici e simetric între Uh, antreprenorul gazdă și oaspete. Bun, deci ucenicia este de 5 ore pe săptămână acest program, ca acest program să poată avea și beneficii. Avem și participanți aici în sală ca să ne povestească direct cum a funcționat în cazul lor. Obiectivul e mai în, prim, în primul și în primul rând să avem uh, întreprinderi, mai multe întreprinderi noi și să fie întreprinderi care să funcționeze, întreprinderi sănătoase să impulsionăm uh, tinerii să înceapă afaceri de succes. Nu doar dați-mi, am o idee și uh, pornesc, nu, mai întâi vorbesc cu cineva care are experiență, care să mă sfătuiască, uh, pentru ca să scadă totuși uh, rata eșecului. Un al doilea element beneficiile pentru antreprenorii gazdă se primește internaționalizarea afacerilor pentru că nou antreprenor vine de altă țară și apoi și inovare pentru că nou întreprinzător aduce uh, idei noi, desigur, poate ajuta pe cel uh, cu mai mare experiență pentru ca să intre pe noi piețe sau să dezvolte noi produse, noi servicii. Deci, până la urmă, obiectivul este o competitivitate crescută. Uh, următoarea imagine ne arată cum funcționează acest program în practică. Deci avem antreprenorii care fac schimburile, dar uh, pentru ca lucrurile să funcționeze avem un uh, număr de organizații intermediare în întreaga Europa, la acest moment cam 150. Acestea se ocupă de organizarea schimburilor. Bun, o să intrăm în detalii, să vedem uh, cum funcționează exact, însă în ultimul următoare imagine vedem ce beneficii are această activitate. Sigur, pentru nou întreprinzător e clar, el va căpăta experiență, va căpăta sfaturi de la un întreprinzător mai experimentat, va dezvolta contacte internaționale, va cunoaște piețele, dar cel mai important că își va dezvolta și propria afacere și beneficiile pentru antreprenorul gazdă poate nu sunt așa de evidente, însă, de fapt, Există un mare interes din uh, partea lor pentru că își, uh, își pot îmbogăți cunoștințele despre piețele internaționale, pot ajuta un alt întreprinzător să uh, pentru a se dezvolta pe piețele internaționale și au și ocazia să clădească, mă rog, să alege parteneriate de afaceri. Cam 50% din antreprenori rămân în, în legătură unii cu alții și după ce se încheie acest program. Acum, uh, pe scurt, cum funcționează? În primul rând, se face o cerere atât de, am, de către ambii întreprinzători. Avem aici un exemplu gazda din Germania și oaspetele din Spania, deci amândoi fac o cerere pe internet cu motivația bună. Uh, uh, aici, apoi, aplic... cererile sunt verificate de organizația intermediară pe care o aleg ei și dacă îndeplinesc cerințele, principala fiind să fie interesul evident de a începe o afacere, nu doar un student care spune, bun, n-am un loc de muncă, hai să fac și eu afacere la întâmplare. Nu, e vorba de cereri serioase, întreprinzători care au un plan de afacere, au idee, sau chiar care au început recent afacerea. Bun, după ce sunt îndeplinite condițiile, uh, apoi se caută potrivirea perfectă uh, după ce sunt introduși într-un catalog electronic. Deci ei, ei înșiși pot să caute alți întreprinzători în țara de pe care, în țara care interesează și organizațiile acestea intermediare uh, pot uh, juca un rol de uh, organizații de recrutare. Dar oricum există și un sistem automatic de potrivire. La fiecare două săptămâni se primește o sugestie cu un potențial partener și apoi al treilea pas, contractarea Asta înseamnă că trebuie să se pună de acord părțile asupra unui obiectiv, durata, conținutul, activitățile și există și un document prin care se asumă un angajament uh, de către ambele părți. Apoi uh, pasul numărul 4 este programul uh, care care începe efectiv, adică antreprenorul oaspete merge în străinătate, la gazdă, vedeți, uh, deci uh, spaniolul merge în Germania, vedeți acolo pe hartă și este ajutat de organizația intermediară din Germania, dacă are dificultăți și pasul al cincilea, până la urmă, sunt reacțiile de pe urma programului, avem un întreg mecanism fiecare participant trebuie să răspundă unui chestionar, să ne spună cum i s-a părut programul și apoi este și plata finală către nou întreprinzător care primește o sumă E vorba de un fel de bursă, casă și masă și călătorie. Bun, asta suma diferă în funcție de costul vieții din uh, fiecare țară. E vorba de 500-1000 de euro uh, pe lună, pe toată durata șederii. Așadar, în rezumat, principalii actori în acest caz sunt antreprenorul uh, oaspete, gazdă, e foarte importantă organizația intermediară, apoi reprezentantul uh, unei asemenea organizații este și el aici în sală, vă va vorbi mai apoi. La nivel european avem un birou de susținere care coordonează toate detaliile administrative și avem Vom avea o prezentare făcută de către un reprezentant al acestui birou de susținere. Uh, va vorbi în scurt timp. Comisia, sigur, se ocupă de coordonarea globală și de activitatea de gestionare. Așadar, orice schimb are patru pași înscrierea online, potrivirea, contractarea, șederea și apoi reacțiile ulterioare. Asta de natură administrativă. Acum, rezultatele, de ce facem toate astea până la urmă? ce, ne, ce așteptări avem? De fapt, sunt multe beneficii. În primul rând, la nivel operațional, bugetul de care dispunem acum va permite 5-700 de schimburi pe an. E primul obiectiv. La început, în faza pilot, am avut câteva probleme ca să ajungem la viteza de croazieră, dar cred că la moment uh, am reușit și suntem operaționali. Aici, sigur că dorim să impulsionăm crearea de uh, noi afaceri. Uh, evaluările ne spun că avem o rată de aproximativ, sau putem avea o rată de aproximativ 20% de noi afaceri. În plus, Dorim să creștem și calitatea acestor afaceri, acestor întreprinderi. Întreprinzătorii sunt mai încrezători când încep uh, o afacere după ce au participat la acest program. Dorim să sporim și activitățile internaționale. Am spus 50% dintre ei rămân în contact ulterior, 35% din întreprinzătorii gazdă hotără să fie activi pe piața internațională după participare. Poate uh, mai mult dorim să și Dorim să contribuim și la crearea de noi locuri de muncă. Se creează 4,1 milioane de locuri de muncă în medie pe an prin aceste noi uh, uh, afaceri. Am menționat deja că se reduce rata eșecurilor. Dorim și mai multă inovare în companiile deja existente. Mai mult de 50% din uh, gazde ne spun că după stagiu își extind gama de afaceri și activități. Vom face și un studiu de evaluare ca să, după primii cinci ani să vedem câte dintre obiective au fost și realizate, dar efortul inițial în evaluarea de după un an de zile ne arată că avem un mare potențial cu acest program și suma pentru fiecare loc de muncă generat e uh, sub 10.000 de euro. Deci chiar și în acest sens e un program care e de salutat. Și uh, sunt bani bine investiți. Să vedem care sunt rezultatele pe scurt. Chiar foarte pe scurt, pentru că puteți să examinați și ulterior acest, uh, acest grafic. Avem uh, cam 7.000 de întreprinzători, cam 15% e rata respingerii pentru cei care mă rog, nu îndeplinesc criteriile Ceilalți sunt uh, uh, cazuri de succes și uh, figurează în catalog, apoi vedeți că crește spectaculos numărul de înregistrări, deci trebuie să înregistrează, dar și crește numărul de relații de succes. Uh, Linia albastră arată cele care sunt încheiate, avem cam 14, 1400 eh, de relații, ca să spun așa, încheiate, cam mai, mai mult de 2000 de întreprinzători eh, care au participat cu succes la programul nostru. Crește, de asemenea, avem linia portocalie, crește numărul celor care sunt în executare. Așadar, în orice moment, în acest moment când eu vă povestesc asta, eh, sunt 200 80 de întreprinzători care se află în străinătate la întreprinzătorul gazdă. În fiecare săptămână primim 50 până la 70 de noi registrări din diverse țări europene, Bun, situația e inegală, avem un, vedem în următoarea imagine, în Regatul Unit uh, avem un mare interes, probabil e și problema lingvistică. Majoritatea noilor întreprinzători vor să meargă în Regatul Unit, dar și gazdele de acolo sunt interesate de program și, și cei din străinătate sunt interesați de uh, britanici. Apoi avem pe locul 2 Germania și uh, Sigur, depinde și de dimensiunile țărilor. Franța, Italia, Spania, Suedia, Belgia, Austria. Unele din uh, țările mai mici nu promovează bine programul sau nu sunt ele bine promovate. Vedem pe următoarea imagine că variază foarte mult și eficiența organizațiilor intermediare vedeți uh, un factor de trei elemente în eficiență. Este un element care ne preocupă. Încercăm să remediem situația. Bun, uh, e o mare varietate de sectoare acoperite, nu intru în detalii, vedeți imaginea, sectorul serviciilor este foarte implicat, uh, multe întrebări noi, Și de asemenea putem vedea faptul că noi întreprinzători care au un număr rezonabil de experiențe operaționale, nu vrem ca studenții să fie majoritatea, dar vedeți că mai mult de 50% din ei au mai mult de un an de experiență profesională, ba chiar avem și noi întreprinzători care încep, uh, intră pentru prima oară în lumea afacerilor, 8% au chiar mai mult de 10 ani de experiență profesională, sunt și ei bineveniți să participe. Vedem structura întreprinderilor gazdă, întreprinderilor gazdă, puteți vedea că 80% din ei au mai puțin de 20 de angajați, ceea ce corespunde și structurii programului nostru și acestui tip de ucenicie, ca să spun așa. Uh, și când vezi, uh, dacă ne, să ne referim la sursele de informații pentru, despre acest program, putem vedea că organizațiile intermediare sunt sursa principală, deci își fac foarte bine treaba de promoție, dar avem și un website care e foarte consultat, foarte vizitat, mediile sociale. Bun, reacțiile pe care le primim aici puteți vedea că marea majoritate uh, a sunt pozitive, 95% din noi întreprinători spun că programul a fost foarte util. În, a doua, în al doilea grafic puteți vedea uh, că prima linie e foarte util și a doua util. Deci a fost foarte util programul pentru noua lor afacere. În a treia imagine, deși e greu de citit textul, vedeți acolo că mulți dintre ei intenționează să înceapă o afacere, unii dintre ei imediat după ce se întorc une în următorul an, după efectuarea programului, când vedeți uh, situația întreprinzătorilor gazdă, vedeți că e mare rata de cazuri uh, de întreprinzători care sunt satisfăcuți, e surprinzător, pentru că ei au Uh, sau uh, ei sunt voluntari, ei nu primesc bani pentru participarea în acest program, dar oricum sunt foarte satisfăcuți de rezultat, asta însemnând că programul uh, corespunde unei nevoi. În această imagine vedeți că principalele activități pe care noi, întreprinzătorii le fac cu gazdele sunt în noi piețe, noi afaceri, discutarea în propriilor planuri de afaceri, îmbunătățiri. Deci, avem un o cerere uriașă în numărul de schimburi și puteți vedea că, bun, la început rata era scăzută, însă acum am ajuns la viteza de croazier, e posibil cu bugetul actual, însă nu putem să evoluăm dacă acest buget nu va crește. Asta ne spune și ultima imagine pe care o veți putea vedea. Este un apel anual pentru fiecare ciclu din motive bugetare și am avut uh, termenul acum două zile, pe 9 iulie, 5 milioane avem la dispoziție în buget, am primit 91 de propuneri cu 35 de milioane de euro care au fost solicitate. Chiar dacă dăm deoparte faptul că probabil unii dintre ei nu uh, îndeplinesc criteriile de calitate, dar chiar dacă sunt doar jumătate care se califică, totuși încă nu putem satisface toate cererile cu bugetul pe care îl avem. E păcat pentru că noi încercăm aici să îmbunătățim uh, situația uh, firmelor noi, crearea locurilor de muncă, deci negociem să vedem dacă nu uh, putem primi mai mulți bani. Așadar, în rezumat, în primul rând doresc să spun că conceptul acesta este unul de succes, e clar, la început a fost ușor, am trecut peste multe, am depășit multe dificultăți. E și asta o, ca o nouă întreprindere. Ai o idee, dar apoi trebuie să funcționeze în practică. Dar s-a dovedit că a fost un succes. Reacțiile au fost excelente din partea întreprinzătorilor oaspeți și gazde. Sunt indicații că există efecte directe asupra competitivității în Uniunii Europene, mai ales inovarea, internaționalizarea. Am primit uh, un raport inițial foarte pozitiv de evaluare, avem o, un temei sănătos, o bază sănătoasă pentru viitor și avem și uh, o reacție directă pe acest program la șomajul rândul tinerilor, pentru că e un impuls pentru ca tinerii să-și creeze noile, locuri, noile firme, deci așa creează și noi locuri de muncă. Acum, cu ce provocări ne confruntăm? În primul rând că avem mari diferențe în uh, performanța acestor organizații intermediare. Aici trebuie să mai îmbunătățim lucrurile, să ne asigurăm că vor respecta standardele de calitate, pentru că avem și un manual de calitate. Vom lansa, vom lansa în septembrie o inițiativă cu un cod de conduită ce se așteaptă de la organizație intermediară ca să ne asigurăm că cei care nu au rezultate atât de bune să își îmbunătățească activitatea, cu angajamentele să fie respectate, pentru că, ă, până la urmă, totul e pe bază de cooperare. Deci trebuie să îmbunătățim calitatea celor care nu au prea făcut treabă bună. Încă mai trebuie să creștem pentru a ajunge la masa critică. Puteți vedea în această imagine că nu pot fi îndeplinite toate așteptările în ce privește potrivirea între gaze și oaspeți, avem constrângeri bugetare, de asemenea avem uh, probleme și cu resursele umane, după cum știți, acum se tot cere reducerea resurselor umane, ceea ce nu ne ajută deloc mai ales când e vorba de depășirea operațiilor standard, încercarea să ne dezvoltăm cu noi idei și noi activități. Apoi alte provocări, ceva foarte pe scurt, trebuie să ne asigurăm că organizațiile internaționale înțeleg foarte bine ce ceea ce au de făcut, sunt, e nevoie de cunoștințe specifice, de un angajament uh, de nivel înalt și apoi e și activitatea de formare a acestor organizații. Nu avem uh, nu avem coordonator la nivel național, poate fi bizar, dar e un program european. Bun, vom vedea pe viitor dacă se vor schimba sau nu lucrurile. Există un echilibru delicat între promovare și uh, realitate. Poate promovăm prea mult, dar pe de altă parte trebuie să investim foarte mult și în potrivirea între uh, gazde și oaspeți. Uh, și acum să vedem ce vom face pe viitor. Mă apropii de sfârșit. În primul rând, după cum deja ați auzit, Erasmus acum e parte din programul COSME, pe deplin. Va primi și alocări bugetare de acolo și sperăm că după negocieri să putem uh, dispune de mai mulți bani. Există un plan de evaluare pentru primii ani. Am spus asta deja. Un al doilea element important pe viitor, vom externaliza programul către agenție Agenția Europeană pentru Competitivitate și Inovare se va întâmpla încă de la începutul anului viitor. Totuși vom continua să avem un birou de susținere separat pentru funcționarea zilnică. Sperăm să crească și sinergiile prin această externalizare, dar nu avem niciun plan să uh, fuzionăm uh, operațiunile Coenul. Să avem și o forță de acțiune în perspectiva 2020, să vedem ce opțiuni avem pentru îmbunătățiri, să vedem care sunt și problemele și să le rezolvăm. dorim să ajungem la un punct de 10.000 de schimburi pe an în 2020, nu e așa departe 2020 precum se precum poate părea. Acum bugetul ne permite doar 2000 de schimburi, dar bugetul e doar unul din elemente. Trebuie ca și munca noastră să fie mai eficientă, să o promovăm mai bine. Și sperăm ca să putem face și un raport până la mijlocul anului viitor. Și cu asta sper că v-am putut face o prezentare exhaustivă a programului și cred că putem fi mândri de această inițiativă. Ne bucură că am putut conlucra foarte bine cu Parlamentul European, care ne-a ajutat foarte mult în beneficiul noilor întreprinzători și a noilor locuri de muncă în întreaga Europa. Mulțumesc pentru atenție! Yes, thank you so much. Uh... Mulțumesc. Uh, sigur, vi se vor pune și întrebări, dar după ce vorbești toți invitații, următoarea e doamna Micaela Bandini. care conduce viagi de arhitectură în Matera, în Italia, în Italia și care a fost o, o întreprinzătoare gază de mai multe ori în acest program Erasmus pentru tineri întreprinzători. Deci vă rog să luați cuvântul, să apăsați pe buton ca să deschideți microfonul și să auzim ce aveți de spus. Uh, good morning. Thank you very much for the invitation. Um, we... Bună dimineața. Mulțumesc pentru invitație. Noi venim din Matera, Italia. La început am ezitat să începem acest program Erasmus Antreprenoriat pentru că nu înțelegeam care este avantajul imediat pentru compania noastră. Și am început cam acum un an și jumătate cu primul antreprenor care a venit în Matera, Italia, un oraș mic din sudul Italiei cu o rată ridicată a șomajului de până la 40% în rândul tinerilor. Este un oraș mic cu 55.000 de locuitori, este un site patrimoniu UNESCO, a, costul vieții este foarte scăzut acolo, ceea ce înseamnă că Având în vedere bugetul alocat tinerilor întreprinzători, cam 800 de euro pe lună pe care primesc din proiect, acest buget le permitea să trăiască fără nicio problemă. Închirierea unei camere costă cam 200 de euro ceea ce înseamnă că n-au avut nicio problemă să își acopere costurile de viață, să se integreze, n-a fost nevoie de fonduri suplimentare. Prezența internațională este din ce în ce mai mare, se construiește un nou campus în Matera pentru uh, studenții care vin din alte țări și în prezent Madera candidează pentru Capitala Culturii Europene pentru anul 2019. Ce vreau să spun eu, din perspectiva acestui oraș mic, este că într-o astfel de comunitate, antreprenorii, întreprinzătorii aceștia au avut posibilitatea de a se integra complet în viața socială a orașului, lucru foarte, foarte important. Când zic oraș mic, asta înseamnă că uh, locuiau lucrau cu noi, toți în distanțe foarte scurte, 5 minute de mers pe jos. Și asta le-a permis să devină parte a orașului nostru și să trăiască experiența aceasta direct. Toți trei veneau din alte țări și au ajuns să cunoască Matera foarte bine. Noi ne ocupăm de marketingul pentru călătorii online. Marketingul online. Există rețele pentru fiecare proiect, uh, sunt alocați între 12 și 20 de persoane. În birou, fizic, noi avem 3 persoane. Lucrăm pe proiecte cum ar fi Viagii de Arhitectura, care este um, un uh, website pentru arhitecți. Acoperim uh, călătoriile, deplasările care vin din sănătate înspre Italia. Avem un proiect care se referă la conținutul vizual pentru promovarea Italiei și Milan Expo Tours 2015. Doi dintre întreprinzătorii Erasmus au fost implicați în ultimele două proiecte pe care le-ați văzut pe ecran. Candidații noștri erau din în uh, țările de jos, Ungaria și Suedia. Primul candidat, Casper Diederic, venea din țările de jos, a lucrat cam șase luni la biroul nostru și a vrut să înceapă uh, povestiri, o, un proiect care să constea în redarea de povestiri cu călătorii. Și avea un site în acest sens. Am început să lucrăm la platforma Nu poți uita Italia, Can't Forget Italy împreună. Uh, avea propria sa cameră Sony am început aceste povestiri, aceste povestiri film împreună și lucrurile au evoluat foarte bine. În primul an, după proiectul Erasmus, am reușit să îi uh, oferim contracte în valoare de 20.000 de euro aproximativ, fie direct din partea noastră, fie prin intermediul companiilor care ne contractau serviciile. I-am oferit contracte în care să poată relata aceste povestiri, filme, video. Asta i-a permis să-și uh, uh, cumpere echipamente mai bune și să devină un profesionist. Caspar uh, s-a mutat în Matera după proiect, în prezent locuiește în Matera și lucrează peste tot în Italia. Deci clar e o poveste de succes. A doua candidată din Ungaria, din păcate a stat cu noi doar o lună. Dacă ar fi să vin cu ceva abordare critică, constructivă, o lună e o perioadă clar prea scurtă, prea scurtă pentru a începe să um, lucrez în domeniul nostru cel puțin. Da, ea a fost o fată foarte drăguță, a lucrat la uh, proiectul cu jurnalul digital și uh, L-a ajutat pe regizorul unuia dintre filmele pe care le-am produs pentru proiectul Basilicata Italia. Isabel Palo a plecat de curând de la noi cu mare tristețe, a lucrat alături de noi trei luni, este un jurnalist, vine din Pitea, din Suedia Uh, nu știa sigur ce vrea să înceapă, voia să-și înceapă un blog, propria sa pagină de internet și am uh, ajutat-o să înțeleagă care sunt mecanismele de a uh, construi și de a poziționa o pagină de internet. Isabel s-a ocupat de unul dintre site-urile noastre, Milan Expo Tours, și uh, a scris conținut, a ajutat la traducere, a organizat tot ce ține de site-ul respectiv și pas cu pas ne-am gândit să explicăm cum se face poziționarea unei pagini de internet, cum se scrie conținutul unei pagini de internet, care sunt cuvintele cheie și unde trebuie să fie plasate pentru a avea o pagină eficientă. Proiectul evoluează foarte bine. Este tradus în mandarină și ea s-a ocupat de coordonarea editării fotografiilor, a activității de traduceri și așa mai departe. Un aspect pe care l-am constatat în cazul lui Isabel este că Milan Expo Tours, evident, se referă la Milano. Și după trei luni de muncă pe acest proiect, după trei luni în care a scris uh, jurnale de călătorie despre Milano, m-am gândit că ar fi o idee bună să o trimit acolo, în Milano. Așa că i-am organizat o călătorie pentru ea în Milano, ca să și vadă direct la fața locului. Și nu exista, uh, nu avea uh, acoperite cheltuielile, asigurarea și în companiile cum sunt ale noastre suntem foarte mobili, ne deplasăm foarte mult, mai ales când ne ocupăm cu uh, foto și video de conținut și cred că ne-ar ajuta foarte mult dacă am putea să avem asigurare pentru aceste persoane, nu doar atunci când lucrează în birou, ci și când se deplasează în interesul în interes de serviciu. Ce am învățat? Experiența a fost una pozitivă. Am lucrat la astfel de proiecte de călătorii și am constatat că foarte mulți oameni care vin, care încep să, lucrează la, să lucreze la proiectele noastre, observă lucruri care nouă ne scapă. Lucrăm pe idei, lucrăm pe planuri, pe pagini de internet, câte șase luni uh, pe fiecare și uneori îți scapă probleme, aspecte și oamenii care vin din afară uh, și care vin în calitate de utilizator sau ca factor extern al proiectului, ne pot ajuta să găsim problemele care există și care nouă ne scapă și asta ajută la îmbunătățirea lucrurilor. A fost foarte importantă interacțiunea aceasta cu tinerii întreprinzători în oraș, cu orașul nostru și posibilitatea pe care au avut-o să își transfere și să transmită know-how-ul pe care îl aveau ei celor din birou și din afara biroului lucrăm pe o piață de nișă, dar foarte de nișă în Italia. Lucrurile volează foarte bine în cazul nostru, dar este clar în domeniul acesta că există uh, puncte de nișă foarte mici și aici reușim noi să fim competitivi și uh, putem învăța și noi de la acești tineri întreprinzători. Deci, până la urmă, situația a fost una în care toată lumea a avut de câștigat. Domnul Weinberger ne-a spus că nu există remunerare, nu există fonduri pentru asta. E adevărat, eu am învățat foarte multe și pe baza proiectului Erasmus și pe baza experienței noastre în acest program am creat uh, un nou sediu care se deschide luna viitoare, unde vom putea să primim nu doar studenți Erasmus, ci și studenți care vin la schimb de experiențe de peste tot din lume pe, uh, în locația respectivă, pe lângă 20 de stații de lucru și facilități de screening, avem și un apartament pentru cei care vin în programele de schimb de experiență. Deci vom putea să le oferim găzduire uh, cu costuri zero atunci când uh, nu au fonduri din partea altor companii în acest sens, fiindcă ne-am dat seama că perspectiva pe care o au alți oameni și perspectiva internațională cu care pot ei veni în compania noastră este absolut esențială. O să închei, dacă nu vă supărați, cu un citat din Winnie the Pooh, care spune nu poți să stai în colțul tău de pădure și să aștepți să vină alții la tine. Trebuie să mergi și tu în întâmpinarea lor câteodată. Mulțumim pentru această experiență minunată și suntem încântați să continuăm în 2013-2014 cu noi întreprinzători. Mulțumesc! Avem acum un scurt filmuleț. Haideți, colegii de la tehnic, să-i rugăm să înceapă filmul.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 Technik wird in einigen Minuten das gewährleisten. Durează câteva minute până pregătim filmul.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 Ja, wir bedanken uns recht herzlich für Euronews. Äh, ich glaube, Euronews zeigt, dass sie... Bun. Ați văzut acest film care de pe Euronews, care arată că este un, un canal de televiziune care urmărește actualitățile și care ne arată aceste știri. Suntem foarte încântați să putem primi alături de noi pe domnul Bitcus, care conduce Vilublic Veloblic, Claipeda, care a petrecut în calitate de tânăr întreprinzător câteva luni în Austria și care astăzi este alături de noi. Vă așteptăm prezentarea cu mare interes. Mă bucur să fiu aici la această audiere. Mă numesc Crimidas Budkus. În 2009 am participat la programul Erasmus pentru tineri întreprinzători. Am uh, fost în Graz, în Austria, am lucrat la o companie de curierat cu biciclete, am participat la o conferință pe durata săptămânii pentru antreprenoriat și am înțeles că pentru a stabili legături Trebuie să fii foarte hotărât. Sigur, foarte multe depind și de noroc. Așa că am participat la seminarii, am ascultat prezentări referitoare la activitatea antreprenorială și s-a dovedit foarte dificil. Dat fiindcă eu vorbesc doar germană ca limbă străină, tot ce am putut să aleg a fost Germania sau Austria. Programul a fost de asemenea nou, așa că eram uh, într-o mare de noutăți și am început să caut o organizație gazdă am scris scrisori, le-am trimis prin e-mail și, de asemenea, am încercat să contactez și organizații de mediere în Austria și de intermediere în Austria și în Germania. Am uh, reușit să stabilesc o legătură cu o companie din Kratz, dar lucrurile s-au dovedit destul de complicate, fiindcă uh, trimiteam, le trimiteam e mail mesaje electronice, dar ajungeau în folderul lor de spam și oamenii nu îmi citeau mesajele. Și în una din aceste situații, întâmplător, compania gazdă mi-a primit e mail l-a citit și astfel am început să facem schimb de e mail și doar apoi am putut să contactez o organizație de intermediere în Austria la început, când am mers la compania respectivă, toată lumea a fost foarte prietenoasă cu mine și m-am gândit că asta se datorează faptului că aveam aceeași vârstă, eram foarte drăguți unii cu alții și cred că pe viitor trebuie să înțelegem că ăsta este un factor foarte important. Trebuie să le amintim companiilor gazdă că atunci când acceptă pe cineva, în calitate de ucenic, de intern, acesta uneori poate fi o povară, dar poate să se dovedească și de foarte mare ajutor. Și acest nou uh, întreprinzător trebuie să înțeleagă că există momente când poate da sfaturi sau poate contribui și există momente în care e mai bine să păstreze tăcerea și să observe lucrurile doar. Programul este unul foarte util, fiindcă oferă posibilitatea de a te familiariza cu activitatea furnizorilor de servicii. Cel puțin așa s-a întâmplat în cazul meu, pentru că în 2001 am văzut un curier pe bicicletă în Hamburg, în Germania, și mi s-a părut o idee uluitoare. Și de aceea am revenit la această idee în 2009. Posibilitatea de a primi finanțare rapid a fost unul dintre motivele pentru care am hotărât să particip la acest program. Dacă nu, aș fi continuat să rămân un angajat într-o companie. Cred că această abordare uh, față de finanțare este extrem de utilă și stimulează pe întreprinzător să înceapă activitatea. Compania gazdă trebuie să beneficieze de program și asta îi ajută să-și privească activitatea economică dintr-o nouă perspectivă. Noul uh, întreprinzător care lucrează într-o astfel de companie gazdă poate să-și aducă aportul, poate să dea sfaturi, să-și spună punctul de vedere. E de asemenea posibil să se facă un schimb de idei de afaceri. Și ce vreau să vă spun este că eu am păstrat legătura cu cei din compania gazdă. Pentru un nou întreprinzător acest lucru este foarte util, fiindcă asta îi permite să studieze un model de afaceri din interior și nu trebuie să o ia de la zero și să reinventeze roata poți găsi surse de inspirație, poți găsi uh, surse de motivare, poți să înveți cum uh, merge treaba în afaceri și asta te ajută să îți înființezi până la urmă propria companie. De asemenea, dobândești și un avantaj competitiv, pentru că în cazul meu, dincolo de vânzarea și repararea de biciclete, am introdus un nou serviciu și asta a dus la creșterea numărului de clienți. Serviciul de curierat pe care îl oferim noi are o perspectivă foarte bună, are un viitor foarte promițător. Vrem să ne extindem activitățile pentru a acoperi și alte orașe. Am putea, de exemplu, să lucrăm uh, în, uh, cu jumătate de normă cu studenți. Și asta ajută și oamenii pentru că nu mai trebuie să se deplaseze peste tot prin oraș cu mașina să livreze pachetele. În ceea ce privește viitorul, este foarte important să promovăm acest program mai bine. Trebuie să fie prezentat în școli, în universități, în uh, schimburile de experiență. Este important să fie promovat și în relațiile cu întreprinzătorii și trebuie să, for, uh, să furnizăm mai multe informații și coordonatorilor naționale ai programelor. Mulțumim pentru această intervenție a fost un exemplu practic extrem de util, fiindcă ne-ați arătat o activitate de succes. Acum, următorul punct de pe ordinea de zi, rețeaua de sprijin, evaluarea acesteia. Îi vreau să-i răspund venit domnului Arnaldo Abruțini, secretarul general al Camerei de Comerț Europene, Eurochambers, care va face o prezentare acum. Domnule președinte, stimați colegi, stimați eurodeputați, ca camerele de comerț europene gestionează foarte multe programe la nivel european și avem foarte multe activități atât în Europa cât și în restul lumii. Dar există un program de care suntem foarte mândri și suntem mândri că suntem participanți la acest program. Este Erasmus pentru tineri amprinzitori. În funcție de perspectiva pe care o adoptați, adică din perspectiva de creierii de locuri de muncă, uh, spiritul întreprinzător, contribuții la sporirea bogăției țării, Erasmus pentru tinerii întreprinzători, are întotdeauna un răspuns. De aceea, încă de la începutul programului, Camerele Europene de Comerț au fost cumva implicate uh, în, dezvoltarea și îmbunătățirea acestui program. De la inițierea programului, deci de la inițierea programului în 2007, după foarte mult lobby și după foarte multe discuții organizate de noi, Camerele Europene de Comerț cu Parlamentul și în momentul în care a existat o linie bugetară pentru acest program Erasmus pentru tineri întreprinzători, am participat întotdeauna fie direct ca Birou European de Coordonare, fie printr-o serie mare de membri care au participat și continuă să participe ca organizații intermediare la acest program. În diapozitiv vedeți că noi am împărțit povestea programului, dacă veți, în patru etape. Și vreau să vă spun câteva cuvinte despre fiecare etapă, pentru că atunci putem ajunge la ultimele evoluții la nivelul acestui program și să vedem cum putem să îl îmbunătățim. Prima etapă este cea de plecare, de pornire a programului. A fost etapa în care s-au pus bazele arhitecturii programului în care am plecat de la o idee și anume programul tradițional Erasmus destinat studenților și uh, imediat a apărut ideea de mobilitate. Deci prima perioadă a fost perioada în care am inițiat, am pus bazele activității, plecând de la ideea că pentru a fi un bun uh, întreprinzător în țara ta, ai nevoie de oarecare experiență. Ca să câștigi experiență, o poți, poți face acest lucru foarte bine, fiind pregătit de cineva care știe despre ce vorbește. Adică în, de către un alt întreprinzător. Adică se punea problema să îi aducem împreună pe cei care au experiență și cei care doresc să fie întreprinzători. Aceasta era, de fapt, a fost motorul, dacă vreți, factorul determinant al primei etape. Apoi am trecut la etapa a doua. Etapa a doua a fost crearea unei cantități, dacă vreți, adică recrutarea celor care uh, puteau să creeze uh, o întreprindere și cei care erau doritori să-i pregătească pe uh, cei care doreau să devină întreprinzători. Tot aici s-a pus problema realizării unei rețele de organizații intermediare în toată Europa care să se ocupe de această activitate. Nu este o activitate care se face într-un birou uh, într-un singur oraș, adică la Bruxelles, ci este o activitate care necesită o înțelegere profundă, un contact profund cu uh, situațiile specifice țărilor și regiunilor noastre. De aceea rețeaua de întreprinderi uh, intermediare, de organizații intermediare, este un element crucial al programului nostru. Fără experiența lor, fără susținerea lor, Erasmusul pentru tineri întreprinzători nu ar fi avut atât de mult succes. A treia etapă este etapa în care ne aflăm astăzi, să zic așa, se axează mai mult pe elementul de calitate. Adică s-au declanșat s-a declanșat funcționarea programului, a sporit numărul celor implicați în program și s-a sporit și calitatea calitatea văzută din diverse puncte de vedere. Calitatea rețelei în sine, calitatea organizațiilor intermediare nu este aceeași în toată Europa. Apoi am, s-a îmbunătățit calitatea procedurilor și, de asemenea, calitatea solicitanților și a gazdelor. Sigur că se poate face un schimb de mică valoare sau schimburi, așa cum am auzit, care au foarte mare valoare. Și apoi trebuie să privim către viitor, care poate fi următoarea etapă a acestui program. După părerea noastră, există un anume număr de elemente importante care trebuie avut în vedere. Primul element este evaluarea programului în sine. Am auzit pe reprezentantul Comisiei Europene care s-a referit la acest lucru. Sigur, programul are o valoare intrinsecă, evaluarea participanților uh, este de foarte bună calitate Apoi, trebuie să vedem cum putem să îmbunătățim programul și să avem masa critică care nu există încă. Masa critică poate fi realizată în două modalități, fie prin sporirea bugetului, fie prin sporirea eficienței. Aceste două elemente nu merg necesarmente în direcții diferite. Ele pot fi realizate împreună. Sporirea bugetului, firește, este un pas important. S-a făcut acest pas, incluzând Erasmusul pentru tineri întreprinzători în bugetul pentru COSME pentru următoarea perioadă financiară. Dar bugetul acesta, conform împărțirii actuale a costurilor, nu permite decât 100, uh, 1500 de schimburi pe an și credem că lucrul acesta poate fi îmbunătățit. Uh, trebuie să ajungem uh, la o masă critică de 10.000 de schimburi pe an. Iar pentru a atinge această cifră critică, bugetul nu este suficient. Trebuie să găsim uh, modalități creatoare pentru a găsi finanțare în altă parte, pentru a atribui bani din altă parte la Erasmus pentru tineri întreprinzători. Dar putem de asemenea să vedem ce putem face în privința costurilor. Astăzi s-a calculat că un costul unui schimb este între 8.000 și 10.000 de euro, ceea ce înseamnă foarte mult. Sporirea numărului de schimburi ne va ajuta să reducem costurile individuale per schimb pentru că sufra aceasta între 8 și 10.000 de euro, din această cifră cam 50% înseamnă promovarea, organizarea și administrarea schimbului. Costurile acestea nu cresc dacă sporim numărul de schimburi. Restul de 50% sunt uh, burse acordate noilor întreprinzători, iar ele vor crește în funcție de cantitate. Dar uh, va spori astfel extraordinar de mult eficiența programului. După părerea mea noastră, există posibilitatea de a spori eficiența administrării programului. Și mai există un aspect important, după părerea noastră în momentul în care este abordat un nou întreprinzător, lucrul cel mai rău pe care putem să îl spunem sau cea mai proastă impresie pe care o putem crea este uh, că trebuie să treci printr-o procedură foarte grea, foarte complicată, nesfârșită, uh, ca să ajungi uh, să participi la acest program. Părerea aceasta este greșită, trebuie să simplificăm procedurile și toți cei care trăiesc în Europa trebuie să aibă posibilitatea aceasta să scadă toate formalitățile administrative. Și dacă scădem uh, povara administrativă, o să scadă și costurile administrative și costurile de conformitate, care realmente nu sunt justificate. Și încă două sugestii pentru viitor. Sigur că dorim să participăm la exercițiul de evaluare totală uh, a programului la 5 ani de la evaluarea programului, dar am de făcut două sugestii. În primul rând, deși ni s-a spus deja că o fuziune cu o rețea existentă de operatori din teren nu este fezabilă, Sigur că se poate realiza o conectare importantă cu o rețea deja existentă cu uh, rețeaua întreprinderilor europene. Europe uh, Enterprise Network este o rețea de operatori care fac servicii pentru comunitatea de afaceri. Membrii organizației mele, ca camerelor de comerț, Eh, și care sunt eh, organizații de intermediare au, eh, au relații în teren. Faptul că ne bazăm pe un număr de organizații intermediare astăzi nu satisface potențialul de tineri întreprinzători. Trebuie să sporim și numărul organizațiilor intermediare. Lucrul acesta merge mână mână cu acoperirea geografică. Astăzi uh, acoperirea geografică este neuniformă. Avem foarte multe organizații intermediare într-o țară și un număr foarte mic în altă țară. Deci, acoperirea geografică a rețelelor poate fi îmbunătățită. În al treilea rând, există de asemenea o problemă legată de numele programului. Numele programului poate să fie înșelător pentru că ideea de tânăr întreprinzător din numele programului ar putea să însemne că este un program adresat doar tinerilor între 18 și 25 de ani, ceea ce nu e adevărat. Modificarea imaginii programului în sine este importantă, adică să fie ceva gen, de genul Erasmus pentru întreprinzători cum există Erasmus pentru studenți, ar trebui să existe și un Erasmus pentru întreprinzători pentru a-i modifica imaginea. Programul este din ce în ce mai cunoscut și de aceea cifrele referitoare la schimburi au crescut foarte mult în ultimele luni. Dacă analizați programul Erasmus pentru studenți care funcționează de 30 de ani, firește că acum există uh, un, ei au o marcă și o imagine de marcă bine stabilită pe uh, piață. Erasmus pentru tineri întreprinzători nu este o marcă și trebuie să facem acest lucru. Și nu în ultimul rând, trebuie să fim creatori și să uh, cum aducem la oaltă noile evoluții în ceea ce privește Erasmusul pentru tineri întreprinzători. Unul din principalele obiective este să găsim noi modalități de a ușura povara șomajului în rândul tinerilor care a atins cifre îngrozitoare în unele țări. Șomajul în rândul tinerilor poate fi văzut din, din multe puncte de vedere, dar un punct de vedere este ideea de a le da oamenilor o șansă să-și creeze propria lor firmă. Nu trebuie să ne gândim numai la crearea de locuri de muncă în sensul tradițional. Trebuie de asemenea să ne gândim și la crearea de noi firme pentru a ușura povara șomajului în rândul tinerilor. Dacă ne ocupăm exact de acest lucru, vedem, de exemplu, că foarte mulți bani, 6 miliarde, au fost alocate pentru activități care urmează să fie dezvoltate în statele membre sub conducerea statelor membre pentru a ușura șomajul în rândul tinerilor. Discutăm, avem discuții informale cu unele state membre care ar dori să repete un program, un mecanism cum este Erasmus pentru tinerii întreprinzători, folosind propriilor bani ca să adauge resurse la acest program, la acest proiect. Deci dacă suntem uh, creatori, nu trebuie să ne uităm numai la resursele financiare ale COSME, care sunt insuficiente în ciuda eforturilor eurodeputaților. Știm foarte bine că nu va fi sporit, nu va crește dramatic în următoarea perioadă, dar există surse în statele membre pentru aceleași obiective, pentru programe similare, pentru a îmbunătăți, pentru a spori capacitatea programului. Este un program care ne poate da multe soluții pentru multe programe, este un program încununat de succes, este un program acceptat de cetățenii europeni Uh, este acceptată ideea că se folosesc banii publici într-un program de genul acesta de succes. Mulțumesc! Da, mulțumesc foarte mult, domnule Abruțini. Și acum, următorul vorbitor, doamna Anne Maria Mechela, director de proiect din Finlanda, de la Universitatea de Științe Aplicate. Vă rog, aveți cuvântul Așteptăm cu nerăbdare să vă ascultăm. Mulțumesc. Thank you, Mr. Chairman, members of Europe. Mulțumesc, domnule președinte, stimați membri ai Parlamentului European. Doamnelor și domnilor, îmi face mare plăcere să mă aflu astăzi aici, reprezentând nu doar Senatul Universității de Științe Aplicate din Iochi, ci și celelalte organizații intermediare ale programului pentru tineri întreprinzători. Provin dintr-o regiune din sudul Finlandei. Este leagănul antreprenoriatului din Finlanda. Deci noi suntem cunoscuți uh, pentru această calitate. Universitatea noastră se concentrează și pe antreprenoriat, motiv pentru care acest program se potrivește foarte bine cu obiectivele noastre regionale, așa nume susținerea IMM-urilor. Dispunem de aproximativ 17-18 mii de IMM-uri în regiunea noastră, din care 98% de fapt sunt micro întreprinderi sau întreprinderi de mici dimensiuni. Noi suntem principala organizație pentru parteneriatul european Tour Europe, care actualmente are parteneri din uh, Regatul Unit, Spania și Italia. Pentru ciclul 6 și proiectul pe care l-am înaintat, ne-am extins parteneriatul pentru a include și Suedia și Portugalia. Am început uh, cu acest proiect doar ca organizație intermediară din Finlanda după cum am auzit adineori, e imposibil să conduci un program de acest gen dacă nu ai însă parteneri din toată Europa sau din alte părți, cel puțin. Deci ne-am extins parteneriatul la celelalte țări pe care le-am menționat și așa ne-am dezvoltat. Am avut relații de parteneriat foarte bun foarte bune, conlucrăm de aproape și cu alte organizații intermediare, ne concentrăm pe IMM-urile din zona turismului, pentru că noi considerăm că în sectorul turismului IMM-urile trebuie să-și îmbunătățească practicile de management, au nevoie de o perspectivă internațională în modul în care își desfășoară afacerile, au nevoie și de opiniile altora din alte țări pentru a-și dezvolta și comercializa produsele. Și dezvoltarea turismului susține de asemenea și strategiile regionale pe care le au uh, partenerii noștri în propriile lor regiuni. Aș începe spunând că e un program absolut fantastic, cu obiective concrete. Am fost implicat în multe proiecte, dar acesta este unul în care antreprenorii pot vedea imediat beneficiile, deci nu trebuie să aștepte ani și ani de zile până când văd rezultatele. Acestea sunt imediate. Așadar, am primit întrebări din partea noilor întreprinzători. Acum este vorba de al doilea schimb. Dacă întreprinzătorul gazdă poate fi și el un nou întreprinzător și să participe în această nouă calitate la program. Ei uh, țin foarte mult la acest proiect și, după cum a spus un întreprinzător gazdă, dacă consacri o oră noului întreprinzător, vei câștiga vei primi în schimb două ore, deci ai doar de câștigat din, de pe urma acestui program. Pot menționa o câteva experiențe de succes. Prima, o altă organizație intermediară din Finlanda, Un tânăr întreprinzător care a uh, participat la program reprezintă această companie în China deci ei cooperează pe piețele internaționale. Cel de-al doilea program din sectorul turistic Avem un tânăr întreprinzător care a fost în Spania timp de patru luni în acest program de schimb și apoi și-a extins afacerile Deci acum uh, este activ și uh, în Finlanda și în Spania, în cooperare cu întreprinzătorii uh, gazdă. Chiar înainte acestei audieri am făcut un sondaj rapid în rândurile organizațiilor intermediare, un chestionar trimis tuturor celor care au primit uh, invitația de a participa la o întâlnire desfășurată în februarie am uh, primit 42 de răspunsuri, din care am aflat că majoritatea mm, petrec una, două ore pe zi uh, în acest proiect de schimb. Bun, rezultatele sunt variate. De exemplu, la început, când am intrat în program, a trebuit să facem mai multe eforturi pentru promovarea programului, pentru a-i face publicitate. Însă acum, uh, de când el este funcțional, și Însuși, întreprinzătorii înșiși uh, fac publicitate, uh, lucrurile s-au ameliorat mult. Însă, sigur, uh, depinde și de întreprinzători. Aș, i-aș categorisi în principal cei tineri sau cei noi care vă doresc să participe la acest program în trei categorii. Sunt cei care sunt activi, au inițiativă, au spirit de antreprenoriat, știu ce doresc, au niște obiective clare și caută gazda perfectă. Deci nu prea au nevoie de foarte mult sprijin din partea noastră. O a doua categorie de noi întreprinzători Ehm, sunt cei care au motivație, dar au nevoie de ajutor pentru a-și planifica afacerea. Ehm, deci au nevoie de ajutorul gazdelor. Și avem și o a treia categorie. Sunt aceia întreprinzători care, ehm, mă rog, doresc să li se dea totul de-a gata. Și noi, practic, ne concentrăm pe cele două, primele două categorii. A treia categorie, practic, nu sunt, de, nu sunt uh, întreprinzători în adevăratul sens al cuvântului, că n-au inițiativă proprie. Principala provocare a acestui program, practic, uh, după cum ne spune și sondajul, este atragerea uh, întreprinzătorilor gazdă. Însă eu consider că după ce îi atragem, ei se implică tot mai mult în program, primesc uh, mai mulți oaspeți uh, odată trecuți de primul hop. Uh, asta ne spune propria noastră experiență. O a doua provocare, evaluarea rezultatelor sau, mă rog, impactului la șase luni după schimb. În reacțiile pe care le-am primit, nou întreprinzător ne-a spus trebuie să, sau trebuie să ne spună dacă uh, oaspetele său uh, și-a pornit propria afacere imediat sau la scurt timp după schimb. Să vedem care e situația la șase luni, un an după schimb. Se poate vedea din grafic. Antevorbitorul meu a vorbit despre simplificarea procedurilor. Este și asta o provocare. Practic e nevoie de îmbunătățire aici pentru simplificarea procedurilor programului. Instrumentul IT care ne folosește să administrăm programul, deci pentru management, a întâmpinat probleme tehnice, dar lucrurile se îmbunătățesc la ora actuală. Cred că în ultimul an deja s-au înregistrat îmbunătățiri, dar uh, rămâne o provocare pentru unii întreprinzători, mai ales pentru gazde. care ar dori ca organizațiile intermediare să facă totul pentru ei să-i asiste să facă și să întocmească formularul de cerere, să completeze, să facă toate procedurile. Cei mai tineri, uh, cu ei altfel stau lucrurile, ei sunt mai motivați și uh, se descurcă și cu problemele de natură tehnică. Alte provocări. Reprezentanții organizațiilor intermediare ne-au menționat limitele bugetare mai ales subvențiile pentru noi întreprinzători, pentru că sau că am terminat banii, se termină banii și apoi trebuie să le tot spui să aștepte până când va începe următorul ciclu de finanțare. Și uneori e greu de explicat, mai ales gazdelor. Acum nu mai pot veni tinerii până nu începe nou ciclu. Trebuie să aștepte și încă șase luni. Avem și unele organizații care sunt cam uh, inactive sau avem și pe noi veniți pentru ciclul 5 care a început în februarie. și deci cei care sunt nou veniți în program uh, au nevoie de un anumit timp până când se familiarizează cu procedurile, cu tehnologia și pentru cei care se ocupă cu găsirea gadelor și oaspeților, uh, e nevoie de o perioadă de consiliere. Bun, acum cum am putea ajuta organizațiile uh, intermediare să implementeze mai eficient acest program? Uh, Erasmus pentru tineri întreprinzători, simplificarea proceselor IT, dar și o mai bună colaborare între organizațiile intermediare la nivelul uh, fiecărei țări. În Finlanda, de exemplu, acum avem doar trei organizații intermediare și avem uh, contacte foarte strânse cu celelalte. și deci facem uh, conferințe de presă în comun, facem promovare în comun, asta lucrurile ar putea sta încă și mai bine, cu colaborare încă și mai bine coordonată și apoi să se dea mai multe puteri pentru transferul banilor din subvenții la parteneriatele europene. Acum avem o limită de 10% cu care putem lucra, însă dacă avem parteneri care nu au performanțe bune sau uh, care nu primesc suficiente cereri din partea noilor veniți, atunci ar trebui să putem transfera acei bani către partenerii care au mulți noi întreprinzători în program. Bun. Acum, ce lecție am învățat noi de pe urma programului? După cum s-a menționat aici, aș spune și eu că uneori numele programului uh, induce în eroare. Pentru mulți oameni, Erasmus înseamnă schimbul de studenți. și mai ales că lumea crede că <laughs> nu poate intra în acest program dacă, mă rog, a depășit o anumită categorie de vârstă. Deci nu, nu e un program doar pentru tineri. Dar lumea nu știe asta. Și am dorit să mai spunem și că aceste organizații uh, fac eforturi comune de marketing, asta ar putea să se întâmple uh, de la țară la țară, să se facă o promovare în propria țară a programului în comun de către aceste organizații, deci să există o colaborare mai bună între aceste organizații în fiecare țară și apoi și cu asociațiile de întreprinzători. De exemplu, noi suntem o universitate, însă am primit uh, mult sprijin din partea Asociației uh, de Întreprinzători Local, Camera de Comerț, uh, Centrul Regional de Afaceri. Acum, pentru ciclul 6, am primit și susținere din partea rețelei europene de uh, antreprenoriat, uh, ramura sa din uh, Regatul Unit. Deci trebuie ameliorată această cooperare cu mediul de afaceri. După cum am auzit deja, programul se concentrează acum pe calitate. Credem că e foarte bine să se întâmple așa la ora actuală și și pe viitor. Însă aș mai menționa sectoarele proiectele specifice pentru anumite sectoare. Când noi am dorit să intrăm în program, în uh, formular ni s-a cerut să descriem proiectul. Noi ne-am concentrat pe proiect, însă totuși a trebuit să, aplică, să acceptăm și cereri din partea altor sectoare de afaceri. Din motive justificate, noi ne concentrăm pe acest sector specific. Deci mm, se pune întrebarea dacă ni se va permite să ne concentrăm în continuare asupra acestui sector specific al turismului. Și apoi trebuie să ținem cont de faptul că noile cicluri, organizațiile intermediare trebuie să-și îmbunătățească activitatea pentru că unele sunt cam pasive sunt cele care știu foarte bine ceea ce, ceea ce trebuie să facă și altele nu neapărat. Asta trebuie luat în considerare când uh, uh, se intră în noile cicluri. Și apoi am auzit că colegii mei au propus uh, perioade mai lungi de proiect. Acum pentru ciclul 6 e, 30, e vorba de 34 de luni, înainte era vorba de 21 de luni, dar s-a menționat chiar de chiar perioade între 3-5 ani, ca să avem o continuitate. Apoi, extinderea geografică. A existat uh, tipuri similare de inițiative, de exemplu, schimbul între Uniunea Europeană și Brazilia, și ne gândeam și noi să ne înscriem în acest program Însă apoi am văzut că banii acelui program, alocați acelui program erau limitați la 250 de euro pe lună. Păi ne-am gândit că cu acea sumă nu pot, nu pot să atrage noi întreprinzători, dar măcar e bine că acest tip de inițiative este în continuă expansiune. Eu am promovat acest program în sud-estul Asiei, în Vietnam, și acolo lumea a fost foarte interesată de acest tip de inițiative. Avem și doi reprezentanți din Statele Unite. Ei ne-au spus că ne-au spus că se vor gândi la promovarea acestui tip de programe. Și cu asta vă mulțumesc și să vă mai spun că acest tip de programe este foarte necesar. Sunt proiecte foarte concrete și sunt foarte de folos. Mulțumesc! Președintele, mulțumesc, mă bucur că ați confirmat că Europa are un rol de lider și Parlamentul European a contribuit la acest program care, iată, este benefic, uh, uh, ne ajută în lupta împotriva șomajului și acum haideți să deschidem dezbaterea. Cine dorește să ia cuvântul dintre membrii Parlamentului European? Vă rog. Someone can guess uh, that if the member is... Mulțumesc, domnule Rubig. Da, acum, într-adevăr, e bine că după două ore ne dați și nou cuvântul. Prima e practic cu ocazia discutării Small Business Act uh, am pus noi un alineat acolo despre acest program Erasmus pentru întreprinzători. Apoi uh, domnul Rubic a avut o inițiativă la care am subscris și eu. E important de subliniat că e unul din programele cele mai de succes nu are rezultate tangibile. Am participat la recepția anuală în care, la care au participat uh, toți întreprinzătorii aceia uh, mi-a plăcut foarte mult de un producător de înghețată uh, din Italia, din Luca, care a colaborat cu un întreprinzător, un întreprinzător spaniol din zona Barcelonei. pentru crearea unui nou tip de înghețată uh, și au reușit să colaboreze cu restaurantele din zonă. Iată un proiect uh, inovator care trebuie să continue. Aș avea întrebare către comisie, către domnul Weinberger. Cum să promovăm mai bine acest proiect acum cu lupta împotriva șomajului tinerilor? Parlamentul are acest proiect prioritar, deci cred. Deci cred că ar trebui să prioritizăm uh, acest program Erasmus, după cum a spus și domnul Abruțini Trebuie atrași tot mai mulți noi întreprinzători și să subliniez că e vorba de aducerea IMM-urilor pe plan european, că nu s-a spus foarte mult acest lucru. Să vedem cum putem promova mai bine acest program, noi, cei de la Parlament, pentru că și Parlamentul trebuie să se implice, că este o poveste de succes, care a fost inițiată, de fapt, și în Parlament. Iată unul din puținele proiecte care nu au demarat la comisie, deși domnul Weinberger și alții ne-au ajutat foarte mult. Dar noi suntem cumva părinții acestui proiect, deci trebuie să ne implicăm mai mult. Și să implicăm și alte comisii. Avem imm și în domeniul informatic și la, în domeniul cultural, economic și poate comisiile de resort nu cunosc uh, prea mult acest proiect, deci haideți să le implicăm și pe ele, să facem promoție și aici la Parlament. Așadar, ați făcut o treabă foarte bună, mare succes, implicați cât mai mulți întreprinzători din propriile voastre țări ca acest program să se extindă. Mulțumesc! zeigt, dass unsere... Îi mulțumim, doamnei Herzog, pentru această intervenție. Cele spuse de dumneavoastră dovedesc că proiectele pilot până la urmă se bucură de succes. Vreau să mulțumesc și coordonatorilor cu această ocazie pentru sprijin. Doamna Vertman, acum. Mulțumesc. Vreau și eu să îmi exprim uh, mulțumirea pentru existența acestui program și a proiectelor. Am câteva întrebări pentru domnul Weinberger procentele pe țară în ceea ce privește nivelul de succes al acestui program. Programul există, dar dacă e să ne gândim peste 5 ani câți dintre participanți mai sunt uh, întreprinzători, antreprenori, cred că ar fi un punct de referință foarte bun în ceea ce privește extinderea programului și funcționarea sa. A doua întrebare. Aș vrea să știu dacă există inițiative sau dacă vă gândiți puțin la uh, țările care sunt cele mai afectate de criză, Grecia, Spania, Portugalia. Aici șomajul în rândul tinerilor este foarte ridicat și cred că dacă venim cu idei bune, putem ajuta la stimularea creșterii economiei, putem uh, oferi motivație tinerilor. Cred că și la asta trebuie să ne gândim și să acționăm în mod specific în acele țări. Mulțumesc, doamna Trupel! Nu cred că veți surprins de faptul că am o întrebare cam în aceeași direcție cu cele două colege care au intervenit înaintea mea. Este foarte bine să constatăm că, într-o anumită măsură, vorbim de un program de succes, ca și programul mare Erasmus pentru studenți. Există acest gen de concept care se bazează pe schimb de experiență care reunește tineri care sunt în fază de formare cu IMM-uri și mici companii ceea ce e o idee foarte bună. Ce aș vrea să știu, având în vedere că acum ne referim la o chestiune foarte serioasă și anume problema șomajului în rândul tinerilor și mă adresez aici a comisiei mai ales. Când încercați concentrarea pe începutul perioadei, ce veți încerca să faceți cu acest program? Veți încerca să acționați așa? Fiindcă s-a dovedit de succes și trebuie extins? Deci este vorba de pregătirea bugetului în cadrul comisiei. Ce veți face în acest sens? Vorbitorii au vorbit și de o mai bună promovare și conștientizare a acestor programe. Ce propunere aveți în acest sens și ce credeți că am putea și ar trebui să facem într-o mai mare măsură? Și de asemenea, având în vedere că există țări care au succes, și există altele care nu au chiar așa mare succes în cadrul programului. Ce credeți că putem face, așa cum ne-a spus doamna Vertman, mai ales în cazul țărilor cele mai afectate de criză? Mulțumesc! Văd că nimeni nu mai vrea să intervină. În calitate de raportor, am și eu o întrebare pentru domnul Weinberger. De ce sumă am avea nevoie pentru 2014 pentru a ne asigura că acest program poate continua cu succes? Domnul Weinberger. Mulțumesc pentru interesul de care ați dat dovadă și pentru sugestiile pe care le-ați făcut. În momentul de față, pregătim o retrospectivă asupra ultimilor 5 ani și încercăm să vedem care sunt factorii de succes, care sunt factorii care au limitat acțiunile noastre. Ați pus o serie de întrebări, dar răspunsul vi-l pot da doar după această retrospectivă, mai ales având în vedere că vorbim de un impact pe termen lung, de 5 ani încă nu avem niciun uh, antreprenor care să fi parcurs acești 5 ani, dar avem situația unora care deja sunt de un an și trei ani în program și pe aceea vrem să interpelăm în cadrul evaluării să vedem care a fost impactul asupra lor. În 18 luni după începerea proiectului pilot am, pilot, am făcut o primă evaluare și am făcut și un studiu de analiza impactului la momentul respectiv pregăteam temeiul juridic pentru program și a reieșit foarte clar că impactul economic poate fi unul enorm analiza ne-a arătat foarte clar că dacă, de exemplu, ai uh, fiecare companie nou înființată care creează două locuri de muncă noi și internalizare uh, și uh, produse noi inovatoare, asta ajută la crearea de locuri de muncă. Deci, clar, impactul a fost enorm la nivelul estimărilor, dar acum aveam nevoie și de dovezi concrete. Deci asta a făcut parte din procesul nostru de evaluare. Cred de asemenea că ar fi o idee bună să mă refer și la întrebarea referitoare la țări specifice. Da, există o înclinație specifică. E clar că 40% din relații se concentrează pe două țări. Și, din fericire, sunt cele afectate de criză, Spania și Italia. Există un foarte mare interes, mai ales uh, din partea Sudului, și uh, acolo s-au uh, înregistrat uh, succes. Ați văzut uh, exemplul acela cu întreprinzătorii de succes din sudul Italiei. Deci schimbul acesta de experiență este foarte de succes. Există țări care au un impact mai mic, dar acolo depinde dacă există suficiente organizații de intermediere. În unele există mai multe, în altele interesul este mai scăzut. Și asta este un factor al succesului în ceea ce privește solicitările pentru diferite cicluri. Cum am spus, nu putem să răspundem tuturor, fiindcă bugetul nu e suficient. Și așa ajung la un punct foarte important, ce anume promovarea. Da, am putea să intensificăm promovarea, da, e oare productiv să facem asta și să primim multe cereri, multe solicitări și apoi din cauza bugetului limitat să nu le putem răspunde pozitiv. În prezent avem un maxim de 700 de relații pe an, și cam, dacă nu mă așel, aproximativ 2000 de cereri acceptate care sunt gata pentru a fi um, stabilite în contact cu companiile. Deci asta înseamnă că suntem complet ocupați pe întregul an. Și dacă nu crește bugetul, n-are rost să intensificăm promovarea. Sigur, promovarea e necesară pentru a-ți uh, crește nivelul de conștientizare al imaginii, dar ca să obținem noi antreprenori n-ar ajuta la nimic. În ceea ce privește extinderea pentru a include și alte țări, am trecut la toate țările SIP de la 27 și acum în prezent 28. Deci cred că nu are rost să ne extindem și mai mult. Avem deja masa critică și vă mulțumesc pentru întrebarea colegii din Finlanda una până la două ore pe zi nu reprezintă, nu e suficient, nu atinge masa critică. Și de asta am spus că există situații în care nu se răspunde la așteptări, nu răspund la e mail nu știi cum să abordeze programul. Dacă avem suficiente organizații de intermediere care alocă 5 până la 7 ore pe zi lucrând în acest program, atunci vor avea expertiza necesară și vor putea avea abilitățile care le permit să acționeze. Asta ține tot de promovare, dar trebuie să avem grijă ca lucrurile să se facă la momentul potrivit. Trebuie să avem uh, buget, trebuie să fim mai productivi și apoi putem trece la promovare pentru a duce lucrurile mai departe. Fără îndoială, șomajul în rândul tinerilor trebuie să reprezinte o, un obiectiv, o țintă cheie. Și în cazul acțiunilor de combatere a șomajului, Uh, încercăm să încurajăm oamenii să aibă inițiativă. Astfel, <coughs> astfel de acțiuni au fost deja lansate, să spunem, în ultimii 8 până la 10 ani și uh, de multe ori s-au bucurat de succes. Însă există un factor critic al succesului și anume bună pregătire, care îi ajută să supraviețuiască în primii doi ani. Și exact despre asta este vorba. Bună pregătire pentru a reduce rata eșecului. Așa că putem avea o rețetă cu adevărat de succes dacă reușim să depășim acest efect de scalare. Ni s-a spus că instrumentul uh, IT, sistemul uh, IT, trebuie să fie îmbunătățit în continuare, dar totuși dați-mi voie să fiu sincer, avem uh, resurse umane limitate la nivelul comisiei, ceea ce înseamnă că puțin oameni lucrează la asta. Suntem și noi uh, copleșiți de cerințe administrative care vin din regulamentul financiar și este dificil să transfer buget între diferiții membri ai consorțiului. Regulamentul cere acest lucru, de aceea povara asupra noastră este foarte mare și, sincer vă spun, în momentul de față în comisie nu avem suficiente resurse umane pentru a acoperi toate acele nevoi care trebuie să fie acoperite dacă vrem să punem bazele unui astfel de program. Deci avem probleme de dimensiune. Nu mai sunt problemele incipiente, dar de dimensiunea programului. E o problemă. Apoi, S-a pus o întrebare referitoare la specializare. Sigur că e bine să avem specializare, dar dacă bugetul este limitat, vrem ca fiecare uh, participant să fie act- activ 5-6 ore pe zi. Persoana respectivă trebuie evident să fie plătită. Nu ne putem extinde prea mult și de aceea nu putem intra în detalii sectoriale. Așa că, din păcate, în momentul de față trebuie să continuăm cu această abordare generalizată și sigur să ne asigurăm că avem suficiențe organizații intermediare în fiecare țară. Apoi, o întrebare esențială a fost pusă cu privire la buget. Pe de o parte, așa cum am spus, avem cereri pentru anul acesta, pentru 35 de milioane de euro, dar bugetul este de 5 milioane. Deci, raportul este de 1 la 7. Realistic vorbind, până când nu parcurgi toate propunerile, nu poți să spui câte dintre ele treg pragul de calitate. În anii trecuți, raportul a fost cam de 50% procentul. Deci avem proiecte bune pentru 17-18 milioane de euro, ceea ce înseamnă că avem nevoie de această sumă deja anul acesta ca să finanțăm interesul pentru acest program care este în creștere. Numărul de propuneri crește, clar, față de trecut. Uh, asta se datorează și faptului că programul este din ce în ce mai cunoscut, dar vorbim despre 10.000 de antreprenori pe an, care e obiectivul pentru 2020. Domnul Abruțini ne-a spus că ar trebui să reducem suma per antreprenor E adevărat, uh, învățăm acum și putem face acest lucru, dar există totuși limite. Există un cost mediu plătit antreprenorului de 4-5 mii de euro. Și dacă vrei să recrutezi suficient personal în organizațiile de intermediere și să-i plătești pentru a fi activi, dacă nu cu normă întreagă, cel puțin aproape de normă întreagă, există limite cu privire la nivelul reducerilor. Deci chiar dacă 7.000, să spunem, uh, este o cifră bună, dacă înmulțim cu 10.000 de uh, antreprenori, ajungem la 70.000 de european Și deocamdată avem 50 de milioane pe 7 ani. Deci nu e vorba de 10-20%, cum ne-a spus domnul Carțoma va trebui să creștem și nivelul resurselor umane disponibile pentru acest program uh, la nivelul comisiei. În parte se întâmplă prin uh, servicii externalizate și asta ajută. Da, trebuie să fim realiști, să înțelegem că lucrurile nu se pot schimba peste noapte. Uh, statele membre au cerut o reducere cu 15% a personalului pentru comisie și în aceste condiții e nerealist să credem că ne putem crește noi resursele umane. Deci trebuie să promovăm creșterea, dar să fie una echilibrată adevărat. Asta este elementul cheie. Mulțumesc pentru atenție, pentru sprijin și fără îndoială ne vom îndrepta în direcția cea bună cât mai repede posibil, dar fără să ne asumăm riscuri prea mari. Mulțumesc. Avem două întrebări. Domnul Blinkovici și doamna Grisle și după aceea încheiem subiectul. câteva aspecte. Croația a fost uh, inclusă în programul Erasmus pentru tineri întreprinzători din februarie, pe domen- în programul de competitivitate și inovare și punctul de contact local care a fost uh, selectat este Camera de Comerț din Croația. Am discutat cu ei, așteptările sunt ridicate, mai ales pentru a găsi Uh, antreprenori gazdă care să-i ajute pe ai noștri să înțeleagă cum funcționează piața în Uniunea Europeană și cum uh, poți face față presiunii de pe piață și cum poți identifica o nișă bună pentru tine. Programul este unul foarte important care va genera un interes crescut și acum suntem în etapa de instruire și de diseminare a informațiilor și în calitate de eurodeputați, noi o să ajutăm serviciile relevante ale Comisiei pentru a oferi sprijin punctului de contact din Croația, astfel încât aceștia să atragă în viitor cât mai multe cereri posibile. Mulțumesc! Doamna Gresle, acum. Mulțumesc! Am auzit din prezentările pe care tocmai ni le-ați făcut că există niște probleme legate de transfer și de buget. La ce articol vă referiți? La ce linie bugetară? Asta este o întrebare concretă pentru comisie, dar avem în primul rând pe domnul Garia Poedo. También una pregunta muy simple para... Am și o întrebare foarte simplă pentru reprezentantul comisiei, care este rata de executare a programului Erasmus pentru tineri de la început până în acest moment. Mulțumesc! Și încă o întrebare. Bugetul, din nou, este fezabil în bugetul din 2014 să facem ceva? putem continua cu uh, bugetul pe care îl avem ca să avem succes în continuare. Domnul Weiberg, mulțumesc pentru comentariu pentru Croația. Uh, există organizații, rețele de organizații de intermediere. Cât privește articolul din regulamentul financiar. Doamna Gresle, mulțumesc pentru întrebare. Întrebarea e foarte concretă și uh, vom reveni cu răspunsul pe care nu-l cunosc chiar în acest moment. Vă vom răspunde imediat ce știm răspunsul la întrebarea dumneavoastră. Vă rog, continuați. Dar m-ar interesa un răspuns specific, un răspuns direct Informații directe prin e-mail? Da, vă promit că voi răspund uh, exact așa. Rata de execuție, în primii ani rata a fost destul de scăzută pentru că au fost probleme de început și o lipsă de experiență a organizațiilor de intermediere, dar în același timp vreau să apăr poziția noastră și să spunem că noi ne-am orientat către rezultate. Deci dacă o organizație de intermediere nu a avut rezultate, și uh, a realizat doar 10% din relațiile la care se angajase inițial, sigur că nu primesc uh, finanțare 100%. Cred că toată lumea e de acord. De aceea rata de execuție a fost scăzută în primii ani. A fost cam 25-30% în ceea ce privește plățile. Am avut angajamente uh, de 100%, asta nu a fost o problemă. Angajamentele au fost au fost la 100%, dar plățile nu au fost la acest nivel. Iar acum avem cam 120% din bugetul inițial, dacă e posibil. Pentru 2014, să zicem, estimarea pentru este de 7, 70 de milioane ar fi bine să avem o sporire de 20 de milioane dacă am putea, pentru ca să promovăm programul cât mai mult cu putință. Mulțumesc, spune președintele. Ca raportor pe acest dosar, aș dori să mulțumesc tuturor celor care au participat la această reuniune astăzi. Le mulțumesc că s-au referit la acest program inițiat de Parlamentul European și uh, pentru faptul că ați arătat, ați arătat că este un program de succes și că Europa are un rol uh, de lider în acest program. Programul acesta este foarte important, mai ales acolo unde șomajul este foarte mare. E o șansă de a crea noi locuri de muncă și vreau să le mulțumesc tuturor celor care au contribuit la a susținerea acestui program și doresc să vă invit să-l susțineți. Și acum îi dau colegei mele cuvântul, doamna Iuta Hau. Da, mulțumesc foarte mult. Trecem acum la un subiect diferit, un subiect care, fără îndoială, este la fel de important, la fel de valoros ca tinerii întreprinzători. Tinerii întreprinzători au arătat că pot să-și folosească timpul eficient și efectiv. Iar acum trecem la reuniunea anuală cu mm, agențiile, cu reprezentanții agențiilor, deși troica e implicată într-o altă troică, ca să zicem așa. Există foarte multe agenții europene, poate prea multe, ca să le putem primi aici și să le auzim pe toate vorbind. De aceea am organizat uh, această troică de ceva vreme este vorba de trei uh, agenții care vorbesc în numele tuturor celorlalte și aduc în discuție chestiunile pe care uh, vor să le aducă în discuție și care sunt importante pentru ele. Și care, bineînțeles, spun degetul pe rană. Nu trebuie să discutăm uh, uh, aceste aspecte când suntem în criză de timp. Vreau să urez bun venit tuturor Vrem să vorbim despre uh, proiectul de buget al Comisiei uh, care ne-a fost trimis. Evident, există capitole care se referă la agenții și vrem de asemenea să știm care este părerea Comisiei, ce vrea să facă Comisia cu personalul acestor agenții. Sper că nu, tonul meu nu sună negativ, dar oricum, cred că ar trebui să vedem cum fac față agențiile acestei probleme. Îi vom asculta pe directorii agențiilor, Agenția Feroviară Europeană, domnul Flip, sper că i-am pronunțat corect numele, nu știu cum ar trebui să fie pronunțat corect, domnul Morten Kirum, director al Agenției pentru Drepturi Fundamentale, de, cu sediul la Viena, Uh, vreau să cred că nu e aici din motivul că îi se încalcă drepturile agenției, și uh, Andreea Amon, directorul adjunct al Centrului European pentru Prevenirea și Controlul Bolilor. Vă urez tuturor bun venit! Domnul Ferslip este primul care are cuvântul. Mulțumesc foarte mult, doamnă Hauk. De fapt, Numele meu este Versleep sau Verslipe, pentru că sunt belgian, puteți să pronunțați numele în două maniere diferite, cum doriți. Doamnă președinte, stimați membrii ai Comisiei de Buget, vreau să vă mulțumesc că ne permiteți să facem un schimb de vederi privind bugetul pentru 2014 și uh, punerea în aplicare a abordării comune. Am pregătit înainte de această reuniune un document de poziție în care sunt descrise în detaliu opiniile noastre și aveți foarte multe exemple privind efectul, consecința potențial negativă a bugetului. Acum două săptămâni am văzut propunerea Comisiei de buget pentru 2014 și toate agențiile încearcă uh, să înțeleagă mai bine ce se ascunde în spatele cifrelor și ce impact va avea asupra activității noastre. Totuși, astăzi putem să spunem că bugetul pentru 2014 și dincolo de 2014 este întunecat. Tăierile sunt mai mari decât ne așteptam. Anumite agenții uh, au fost uh, clasificate pentru 2013 ca agenții noi uh, și se confruntă și cu tăieri de personal. Resursele pentru aceste agenții sunt văzute ca o singură anvelopă financiară, dar în momentul în care o agenție are resurse mai multe pentru a-și îndeplini sărcinările noi și mandatul, rezultatul este automat uh, faptul că se fac tăieri la celelalte uh, agenții dar evident suma rămâne neschimbată. Rezultatul este că uh, la toate agențiile s-au redus posturile cu două sau mai multe, la unele chiar cu 14, iar uh, anumite instituții uh, nu se bucură de un mecanism de compensație dacă s-au pierdut un post sau mai multe posturi, asta nu înseamnă că celelalte instituții trebuie să facă reduceri mai mari de personal. Știți foarte bine că ombudsmanul și EDPS nu au avut reduceri de personal, iar agențiile mai mici, cum ar fi SIPOL, OSHA și celelalte, uh, au avut reduceri de personal de mai mult de două persoane. Comisia și propunerea Comisiei nu tratează agențiile într-un mod în care sunt tratate instituțiile și alte instituții. Am dorit ca abordarea să fie mai coerentă. Punctul de plecare pentru bugetul fiecărei agenții ar trebui să fie următorul. Ce așteaptă de la noi instituțiile europene și cum interacționează cu statele membre? Știm că în foarte multe state membre se îndeplinește o sarcină și evitarea repetării sarcinii, însărcinării respective de 28 de ori, duce la uh, economii. Însă vreau să vă dau un exemplu pe care îl găsiți în documentul nostru de poziție. Primul exemplu este Fundația Europeană pentru Formare Profesionale, pe lângă tăierea de două posturi, reducerea bugetului impune o reducere cu încă șapte posturi a angajaților. La centru de traduceri uh, s-a făcut o tăiere de patru posturi, de aceea conducerea acestei agenții a hotărât că nu se mai fac alte tăieri în 2014. Comisia a propus o tăiere de 1,5 posturi, în ciuda faptului că centru este autofinanțat în totalitate ceea ce este un element foarte important. Și ținem cont de asemenea și de sosirea Croației, faptul că limba croată este acum o limbă oficială. Am, uh, pe 29 aprilie am adresat o scrisoare Parlamentului și președintele Schulz ne-a asigurat că autoritatea legislativă este interesată de a agențiilor care trebuie să aibă finanțarea și personalul pentru a-și îndeplini însărcinările. Și suntem de acord cu această propoziție a domnului Schulz, dar uh, după cum se vede, proiectul de buget vorbește o altă limbă. După cum știți, agențiile sunt pe deplin angajate să se implice în măsurile privind situația grea din Uniunea Europeană. S-au făcut multe eforturi pentru a asigura o planificare mai bună, o monitorizare mai bună uh, și o transparență mai bună a modului în care ne facem activitatea. Colaborăm cu Comisia din acest punct de vedere și, pe lângă acest lucru, am sporit cooperarea între agențiile în sine pentru a îmbunătăți calitatea și eficiența activității noastre și aveți foarte multe exemple în documentul de poziție. Astfel arătăm că încercăm să gestionăm cât mai bine cu putință agențiile și să asigurăm rezultatele necesare, dar există niște limite, niște limite pentru că ce poate fi realizat pentru reducerea costurilor e destul de limitat. Și ne deranjează că, eu știu, ce s-a spus în poziția comună despre simplificare și ideea de a ține cont de trăsăturile specifice ale agențiilor, nou regulament uh, financiar și nou regulament al personalului merge în direcția opusă, adică sporește sarcina administrativă a agențiilor uh, și sporește uh, de asemenea și activitățile operaționale ale agențiilor Anul trecut, colegul meu uh, uh, a prezidat această rețea și s-a spus foarte clar că una dintre agenții nu-și poate îndeplini însărcinare, dar anul acesta toate agențiile au avut foarte multe probleme în a-și îndeplini însărcinările cu uh, bugetul propus pentru 2013. Comisia trebuie să evalueze semnificația modificărilor situațiilor de la un an la altul. Dacă autoritatea bugetară consideră că personalul și finanțarea agențiilor trebuie să fie redusă, atunci ar trebui să trimită acest mesaj și conducerii noastre. În 2013 au fost probleme pentru că în momentul în care se reduc bugetele, însărcinările cresc și de fiecare dată când o agenție face o propunere de a amâna, de a reduce sau de a amâna o activitate, răspunsul automat este nu puteți să faceți acest lucru pentru că e o prioritate. Toate activitățile sunt prioritare și atunci nu mai știi cum să definești prioritățile. Sigur că nu putem ignora ce ni se cere, dar devine din ce în ce mai greu. Mai sunt și alte motive care ne preocupă pentru anul viitor de exemplu ajustarea salariilor, modificarea finanțării scorilor uh, europene acreditate, că asta e o chestiune foarte importantă, și de asemenea aveți detalii în documentul de poziție. Și nu voi intra în alte detalii. Am avut uh, plăcerea de a participa la reuniunea privind gestionarea conflictului de interese. Doamna Inesa Alasender, care este raportor, a recomandat Parlamentului uh, că datorită politicii de austeritate din acest moment, problemele de însărcinări și externalizarea lor ar trebui să ducă la întărirea funcției publice europene. Știți foarte bine că avem această problemă a gestionării conflictului de interese. De aceea, independența este legată de mijloacele financiare pe care le avem la îndemână. După părerea agențiilor, uh, personalul pentru 2014, adică reducerea n-ar trebui să depășească un post per agenție. În cadrul financiar multianual nou, în acest cadru, în loc să fie un instrument de planificare util, devine uh, o constrângere și ne gândim ce se va întâmpla cu următorul Parlament, iar decalajul dintre agenții va crește uh, pe câtă vreme însărcinările cresc de la an la an și nu știm care va fi baza funcționării acestor agenții descentralizate. Vreau să spun câteva cuvinte despre abordarea comună și despre foaia de parcurs a Comisiei. Foaia de parcurs a Comisiei are 19 acțiuni și agențiile sunt uh, implicate în punerea lor în aplicare a tuturor 19, uh, fie direct, fie indirect. Pot să iasă foarte multe lucruri utile din acest proiect pe termen lung, dar e nevoie de atenție și mare atenție. Activitatea este făcută acum în cooperare cu Comisia și aș dori că în acest context să accentuez cooperarea pozitivă pe care o avem între agenții și Secretariatul General al Comisiei. Totuși, agențiile au niște probleme uh, legate de folosirea acestor prevederi model. Modelele propuse sunt modele. Există mult spațiu de a aborda trăsăturile specifice ale fiecărei agenții. Astăzi însă Um, comisia a făcut niște propuneri pentru noua funcționare a agențiilor. Ele sunt analizate de Parlament și uh, agențiile ar dori să aibă un dialog cu Parlamentul pe marginea acestor chestiuni de guvernanță, pe marginea acestor chestiuni orizontale. Uh, nu e foarte clar în Parlament cine anume răspunde de diversele părți ale foii de parcurs din rezoluția Parlamentului privind descărcarea de gestiune pe 2011 a agențiilor, am înțeles că Parlamentul își dă seama cât de importantă este rețeaua de agenții. Am discutat cu vicepreședintele Șefcovici despre acest lucru. Cred că e important ca această rețea nu numai să participe la dezbaterea interinstituțională, ci să existe coerență între agenții. Lângă mine este domnul Morten Kirum, de la agenția deja menționată. El va fi coordonatorul agențiilor anul viitor și va face acest lucru, deși va trebui să suporte anul viitor o reducere de patru posturi la nivelul personalului. Ne bucură foarte mult faptul că avem acest dialog cu dumneavoastră, cu Parlamentul și ne vom strădui să îmbunătățim permanent calitatea uh, conducerii și uh, rezultatele agențiilor, dar acum ne confruntăm cu o situație foarte grea, iar perspectiva de viitor nu este pozitivă. Și vreau să dau acum cuvântul colegilor să vedem ce au de spus. Vă mulțumesc foarte mult! Um, vielen Dank. Um, ich glaube auch, dass es besser ist, wenn wir um, alle. Mulțumesc. Spune doamna Hau, cred că e mai bine, după cum propuneați, să auzim pe toți invitații noștri și apoi să începem dialogul. Vă rog, domnul Morten Kirm. Thank you, Madam Chair. Uh, I... Domnul Morten Chair, mulțumesc, eh, doamnă președinte. În acest moment nu am multe de adăugat. Președintele nostru a făcut o prezentare exhaustivă și foarte eh, ilustrativă a provocărilor cu care se confruntă agențiile. Mulțumesc! This is the same for me. Uh... Da, doamna Amon, la fel, am pregătit declarația împreună, deci conține tot ceea ce vreau să spunem. Președinte, bun, mulțumesc. E documentul acesta este o foarte bună bază pentru lucrările noastre și sper că toate comisiile parlamentare competente pentru diferitele agenții, practic referenții domnilor voastre, sper să citească acest document și să-l și utilizeze. Pentru că e important nu doar pentru comisia noastră, ci pentru toate comisiile de specialitate. E important să urmărim cu atenție munca agențiilor. Dumneavoastră a spus că există o strânsă cooperare între agenții și comisie în ce privește foaia de parcurs și cele 90 de puncte și că, mă rog, ceea ce prezintă anumite probleme, e dialogul cu Parlamentul. există, într-adevăr, un grup de lucru, dar acum nu mai există de când avem această abordare comună, care a fost uh, semnată de cele trei instituții și nici nu s-au scabinet cerneala pe acest acord, că noi, Parlamentul, într-adevăr, am dizolvat acest grup de lucru. Poate ar fi bine ca agențiile să adreseze o scrisoare președintelui Parlamentului ca să prezinte situația și pentru a solicita un referent. Și președintele, mai apoi la conferința cu șefii de grupuri, ar putea începe o discuție în speranța de a găsi o soluție. De exemplu, ne putea gândi la o soluție prin care conferința președinților să numească un referent pentru agenții. Nu ați spus că agențiile nu prea sunt satisfăcute cu uh, poziția Comisiei pentru bilanțul 2014. Și că aceste agenții pur și simplu uh, consideră că bugetul 2014 este un atentat la posibilitatea lor de a-și uh, deplini mandatul. Însă Comisia a spus că dacă dumneavoastră credeți, dacă dumneavoastră vă gândiți că la, nu doar la ceea ce discută Consiliul, ci la cifre, cifrele pe care le scrie în documentele referitoare la agenții, pur și simplu vi se face pielea de găină pentru că se poate încă și mai rău decât propunerea Comisiei. Deci eu cred că e o situație de maximă urgență, acum nu știu în ce mod. Însă de an, de an, de an și an de zile, repet eu, că e urgent. Deoarece Consiliile de Ministri de Specialitate ar trebui măcar să informeze Cofinul și Consiliul pentru a avea un tablou precis a celor discutate la ora actuală, pentru că vă repet că situația este dramatică. Eu consider că și Comisia are partea sa de vină în legătură cu alegerile făcute, de exemplu, în domeniul uh, angajării de personal, pentru că Comisia prezintă tot felul de documente foarte stufoase. Până la urmă, de acolo reiese că față de exercițiul precedent, agențiile au un plus 4%, dar dacă privim uh, trendurile, tendințele, e vorba de nu știu câte puncte mm, procentuale în plus, dar <coughs> erau 29 uh, de agenții, acum 2 ani, acum sunt 33. Însă vă rog frumos, N-au uh, picat din cer aceste agenții. Repet, de fiecare dată când se discută tema agențiilor, eu spun iar și iar că nu apar peste noapte aceste agenții. Toate au un temei juridic. Temei juridic uh, propus câteodată nu doar la presiunea legiuitorului, ci din uh, inițiativa Comisiei. Ba chiar vă spun că ieri seară m-am întâlnit cu cineva de la Direcția Generală pentru Mediu care solicită înființarea unei agenții competente pentru punerea în aplicare a legislației de mediu în Europeană. Deci asta ar fi următoarea agenție. Și dacă, mă rog, cunoscându-i cum îi cunosc eu pe anumiți colegi, știu că nu s-ar opune unei asemenea măsuri. Eu știu că astăzi Comisia nu e în stare să monitorizeze foarte coerent modul în care se pune în aplicare legislația în materie de mediu. Și ăsta e doar un exemplu. Comisia se duce apoi la Consiliu și spune, da, asta trebuie să facem la, la, la, la Consiliul spune, bun, trebuie, Consiliul spune, bine, trebuie făcute economii, agențiile trebuie și ele să facă economii, dar Comisia e cea care a impus această tendință de externalizare. De când sunt eu competentă uh, pentru agenții, tot spun că, iată, Comisia pur și simplu se spală pe mâini. Delegă misiunile și puterile administrative, toate astea, sigur, la rubrica 5. Acolo se prevede o serie întreagă de noi agenții, apariția unei serii de noi agenții, dar oricum se spune că cheia succesului este agenția executivă. Rubrica 5 pur și simplu e o harababură. Apoi să nu uităm că sunt și agenții descentralizate cu din ce în ce mai multe competențe delegate nu doar din partea Comisiei prin regulament, dar și conform legislației pe care noi uh, o votăm aici și o adoptăm aici. Însă fără bani, fără personal, nu știu cum poate să funcționeze un mecanism de genul acesta. <laughs> Vă spun asta cinstit. E pur și simplu, dați-mi voie să spun că e scandalos. Domnul Riche, mulțumim uh, pentru prezentare și vreau să spun că sunt complet de acord cu cele spuse de Iuta, cuvânt cu cuvânt, și vreau să spun că noi parlamentarii și mai ales cei din această comisie avem grijă să utilizăm cât mai bine resursele bugetare ale Uniunii și să ținem cont și de contextul de criză, însă la fel suntem activi și lucrăm în comisiile parlamentare la construcția comisiei prin legi care doresc să îmbunătățească integrarea, valoarea europeană adăugată și un anumit număr de responsabilități prin comisie sunt delegate către agenții. Pe scurt, pot uh, lua două exemple. Ca să vorbim la concret, aș vorbi în primul de Agenția de Securitate Aeriană, o agenție aproape autofinanțată. Ea dă certificate către industrie și companii, deci dispune de resurse și propunerea pentru această agenție să elimine două, 10 posturi de acest an și până în 2017 50, care sunt uh, posturi de experți. De fapt, acești experți uh, eliberează certificate și apoi agenția din asta uh, are venituri Bun, eu înțeleg că trebuie făcute economii, dar prin suprimarea, prin eliminarea acestor uh, posturi se vor uh, diminua veniturile agenției astfel încât se va subcontracta spre organisme private. Asta va avea două consecințe. În primul rând că vor crește costurile pentru cei din industria aeronautică și din transportul aerian. Deci se va scădea competitivitatea lor într-un moment în care această industrie este în expansiune și în care companiile aeriene au probleme de restructurări și de competitivitate față de alte companii din afara Europei. Și apoi nu numai că nici nu, nu se face niciun fel de economie și ni se slăbește capacitatea de integrare, ba mai mult, actualmente în statele membre, cu excepția Regatului Unit, nu mai avem capacitatea de expertiză reziduală. Asta înseamnă că măsura asta, care până la urmă e orizontală, de a elimina posturi din agenție, înseamnă că se diminuează resursele, capacitatea de expertiză, nu se autorizează transcrie spre statele membre, cresc costurile pentru industrie și transporturi și atunci explicați-mi, vă rog, care e beneficiul. E pur și simplu o tâmpenie de la început până la sfârșit, din punct de vedere bugetar, al securității și economic. Nu înțeleg absolut nimic. Un al doilea exemplu și gata. Președintele agențiilor astăzi este președintele agenției feroviare. La ora actuală noi discutăm uh, tema reforme, al patrulea pachet uh, feroviar. Reamintesc că în transporturi totuși e vorba de 10% din PIB-ul european și privește pe toți cetățenii europeni. Lucru foarte sensibil pe planul cetățenii europene. Se propune un pilon tehnic care va transfera agenției toată capacitatea de certificare, securitate, interoperabilitate, toate transporturile feroviare europene, la agenție. Dar ce mijloace, de ce mijloace dispune această agenție? Ce se propune? O măsură tranzitorie de 100.000 de euro pe an, timp de 2 ani, e ridicol. Nici măcar nu am să mai comentez. Și până la urmă se va cere agenției să se autofinanțeze din prețul certificatelor pe care le va elibera, ceea ce nu știu dacă va fi posibil, dar îi va crește volumul de muncă, de responsabilități și îi se propune să schimbe complet activitățile și se propune o sporire cu 20% efective. Deci nici interoperabilitatea în securitatea transporturilor feroviare pe care ne dorim nu va fi, vor fi, putea fi asigurate în aceste condiții. Munca, de, munca uh, acestor agenții se bazează pe nimic. Deci e absolut halucinant nu se va putea face nimic în practică. Actualmente, această agenție dispune de aproximativ 150 de agenți care fac o muncă colosală de normalizare, de integrare a căilor ferate, dar dacă ei să cere să facă și certificare, cu 40 de posturi suplimentare pe, pe o perioadă de 5 ani, pur și simplu noi la înălțimea provocării. Eu închei spunând că nu e absolut deloc serios, ba chiar e periculos și e împotriva performanței economice, bugetare, a integrării. E pur și simplu stupid. Și până la urmă, Parlamentul și Consiliul ar trebui oare să continue să tot facă, între ghilimele, progrese pe plan legislativ și executiv, ca rezultatul să fie zero barat? Pur și simplu am impresia că facem niște cadouri, niște pachete de măsuri, directive, regulamente, le depunem într-un depozit supraîncărcat și acolo rămân, nu se întâmplă nimic în realitate. Totuși trebuie să ținem cont de realitate. După cum a spus președinta noastră, cred că problema agențiilor trebuie să fie pusă în prim plan, pentru că miza e credibilitatea Uniunii, a, a muncii noastre că dacă noi vom produce doar texte care rămân literă moarte, atunci ce mai facem noi aici? Nu e deloc uh, anecdotic ceea ce discutăm noi astăzi, ci un punct central în viața instituțiilor. Ja, vielen Dank. Das waren nochmal zwei sehr gute. Da, mulțumesc, spune președinta. Da, două exemple foarte bune, pe care le cunoști foarte bine, dar sunt multe altele, uh, în realitate. Bun, avem și o grămadă de agenții. Bun, acum Ana are cuvântul. Da, mulțumesc, uh, doamna președinte, mulțumesc și celor trei reprezentanți pentru raport. Uh, situația, cred eu, e gravă. Cred că, în primul și în primul rând, trebuie să recunoaștem că majoritatea cheltuielilor pentru agenții sunt de natură operațională și nu administrativă. Deci e ciudat că ele să trească să facă economii care au uh, legate de cheltuielile administrative. Am auzit o fel de exemple, am putea da mult mai multe. Dar mă rog, dacă vrem să facem economie în acest domeniu, trebuie să facem o evaluare și bine, sigur, agențiile astea sunt evaluate, monitorizate permanent, dar atunci, mai apoi, se iau, trebuie să se ia decizii structurale. Avem acum un exemplu cu discuția pe SEPOL, care trece din, care pleacă din Marea Britanie, poate este, poate fuzionează cu Europol, dar vedem atât la Parlament cât și la Consiliu, se opun acestei măsuri. Deci, iată, de aici, da, se pot face anumite economii, dar până la urmă niciodată nimeni nu dorește această măsură. Se pot găsi probabil și alte exemple în care prin fuzionarea anumitor agenții da, probabil se fac, se economisează niște bani, dar totuși e dificil pentru că e vorba de jocul între uh, șef de state, E un joc de putere și e dificil ca în aceste condiții să schimb cu adevărat lucrurile. Cred că Iuta ai mai dreptate că pentru Comisia ne-a făcut o propunere care nu pare echitabilă. Eu zice că trebuie să evaluăm foarte grijuliu rolul fiecarei agenții, să spunem că nu ne convine propunerea comisiei, noi avem puterea să o schimbăm, însă apoi Consiliul vine cu reduceri arbitrare care nu țin cont de realitate și probabil că și pe viitor va continua așa și în acest caz, deci ne aflăm într-o situație foarte dificilă. Am o întrebare având în vedere că foarte adesea multe agenții au probleme din cauza organigramelor care sunt inexistente sau nu se aplică, bun, despre asta nu se vorbește aici, dar uh, știu că se întâmplă în practică. Acum se spune că multe agenții uh, văd că li s-a redus bugetul atât de mult încât nu pot angaja numărul necesar de personal care e prevăzut în organigramă. aș vrea să ni se spună care e situația. E și asta o informație foarte importantă. Și comisiile noastre de specialitate trebuie să fie conștiente de importanța agențiilor. O serie întreagă de politici foarte importante care sunt realizate prin agenții și trebuie evaluate foarte bine nevoile acestora. Cred că de-a lungul anilor am văzut că uneori problema agenților e că lumea nu le înțelege, lumea nu e interesată de ceea ce fac ele, dar cred că comisiile de specialitate înțeleg acum din ce în ce mai mult situația agențiilor. și trebuie să ne bazăm pe ele pentru că, ca să ne furnizeze informații, însă consider că, în general, ideea e că, din păcate, la Consiliu nu se prevede interes pentru agenții. Am văzut asta și la uh, discutarea mandatului. Am văzut că nu prea s-a putut obține un mandat de la Consiliu, pentru că nici măcar nu știau despre ce e vorba. Cred că dacă toate agențiile sunt puse în aceeași oală, pur și simplu înseamnă că Consiliul nu știe despre ce e vorba. Nu poți avea același buget pentru toate agențiile. Sunt bune, avem și noi agenții, adevărat, ca cele din domeniul supravegherii financiare, dar este o, un punct de maximă prioritate. E ciudat uh, ca încă de la început să li se reducă bugetul. Nici măcar nu au început bine să funcționeze. Și apoi uh, sunt și agenții care sunt uh, finanțate din impozite plătite de sectorul industrial. Dar cei care plătesc trebuie să și vadă că are rezultate activitatea asta în care ei investesc bani. E foarte bizar. Parlamentul a comandat un studiu în legătură cu uh, taxele acestea pentru agenții. E vorba de două agenții. O agenție care este complet autofinanțată și alta care e parțial autofinanțată la ce stabilită ca urmare unor decizii politice. Deci uh, trebuie să vedem cum va evolua situația în viitor, dar trebuie să stabilim niște principii pentru uh, modul în care sunt uh, fixate aceste taxe, să vedem ce se întâmplă în viitor cu surplusurile, cu deficitele, ca agențiile să mm, își poată îndeplini criteriile de funcționare. Pentru că am impresia că pe viitor vor fi finanțate din ce în ce mai multe agenții din uh, impozite, de exemplu sectorul financiar. Deci trebuie să avem niște principii clare de funcționare ca pe viitor să se îmbunătățească lucrurile. Dar probabil că în septembrie-octombrie putem să discutăm asta la comisie. Să facem un raport ca să punem problema asta la toamnă. Mulțumesc. Vielen da-, Dank. Ähm, jetzt Inge, bitte. Vielen Dank. Ich möchte mich schon ein bisschen dagegen. Mulțumesc, Inga. Doamna Gresle. Oamenii se referă la exerciții, la aspecte la care nu venim cu nicio propunere până la urmă și nu știu dacă asta e o atitudine constructivă. Regulamentul privind personalul și modificările la nivelul agențiilor, regula cu uh, timpul de lucru de, de 40 de ore pe săptămână. Am înțeles că va fi extins. Aș vrea să știu ce impact va avea modificarea la nivelul regulamentului privind personalul asupra agențiilor. În al doilea rând, în momentul de față, cu revizuirea regulamentului financiar pentru agenții, am fost surprinsă să observ că nu prea există contribuții din partea noastră, din partea agențiilor la acest proces. Cum pot contribui agențiile la restructurarea acestui regulament și statutul personalului? Cum cum poate contribui. Dacă există un document în acest sens, mi-ar plăcea să-l văd, fiindcă asta ne arată o idee despre în direcția în care ne îndreptăm. Apoi, uh, grupul de lucru. Mi-a plăcut să mă implic, există o serie de comentarii pe care le-am auzit din partea lui Iuta și sunt de acord, dar cred că și comisia ar trebui să contribuie să ne spună cum vor integra aceste modificări în peisajul european, să spunem. Pentru că dacă vom continua așa cum o facem acum, și vom încerca să creăm noi posibilități în sistemul actual, uh, e în regulă și așa, dar pentru ce ne trebuie atunci? Trebuie să încercăm să uh, reducem această creștere a agențiilor. E adevărat și Comisia trebuie să-și asume această responsabilitate ca o nouă sarcină. Și ăsta e sfatul meu. În ceea ce privește noile agenții, haideți să avem o abordare mai restrictivă decât am avut până acum. Sunt de acord uh, în acest sens cu dumneavoastră 180%, dacă îmi permiteți. În ceea ce privește Consiliul, Uh, Comisia noastră bugetară trebuie să fie implicată în negocierile cu Consiliul cu privire la negocieri. Temeiul juridic, chestiunile care țin de personalul agențiilor, nu vrem să ajungem la probleme. Știu că fiecare agenție se confruntă cu probleme și nu cred că le putem rezolva în bloc. Trebuie să ne implicăm în fiecare caz specific și cred că în Comisia noastră pe buget, de buget trebuie să punem, să exercităm presiune asupra Consiliului, fiindcă ce ne dorim este să ajutăm agențiile. Și uh, mi se pare că uh, se schimbă tot timpul condițiile. Am făcut o treabă foarte bună. Rar am avut uh, informații așa de bune. Uh, uh, am primit informații de la IIA și de la alții, un volum mare de informații. De fapt, cred că mm, știm cam totul despre ele, știm și cum să le ajutăm. Deci, haideți să spunem lucrurilor pe nume. Am stabilit ceva, haideți să le punem acum în aplicare. Inga, dacă îmi dai voie să fac un comentariu N-am reușit să convingem Consiliul despre câteva dintre planurile pe care le-am elaborat, chiar dacă erau bune. Monica. Doamna Jansen, dacă îmi dați voie să fac legătura cu intervenția dumneavoastră, aveți dreptate, ați avut dreptate în ceea ce ați spus cu privire la Consiliu și la statele membre. Dacă s-a înființat o agenție, um, se încăpățânează și nu mai vreau să schimbe nimic. Nu acceptă nicio schimbare. E incredibil. CEPOL n-a fost o inițiativă a Comisiei per se, a venit din partea Regatului Unit. Regatul Unit a vrut să se ocupe de asta. Cred că asta e până la urmă esența problemei. Am fi putut ajunge la acest rezultat mai devreme în ceea ce privește continuarea instruirii, chestiunile care țin de securitate, cum putem face acest lucru, cum putem implementa asta odată cu instrucțiunile care există pentru Europol, Eurojust sau Frontex, cum pot evolua lucrurile mai bine. dacă există un stat membru care vine și spune, bun, asta avem, nu vrem să facem nimic în plus uh, și încep noi discuții în comisie care descriu toate aceste posibile schimbări, dar nu se întâmplă nimic în practică, știți că a fost vânzarea sedului respectiv, al unei agenții, după care s-a spus, bun, deci nu mai există sediu. Asta s-a întâmplat. Astea sunt lucruri la care trebuia să ne gândim cu mult timp în urmă. Drepturile omului, drepturile femeii, e logic să separăm aceste două categorii. Dezbaterea respectivă ar fi trebuit să aibă loc. Drepturile femeii, eu zic, ar trebui să fie integrate în drepturile omului. Adică cele două agenții, practic, fac aceeași muncă. Ambele efectuează studii, fiecare uh, pe domeniul său, dar diferențele sunt doar de nuanță și atât. Și o întrebare, dacă îmi permiteți. Mm, și aici uh, sunt de acord cu Inga și întrebarea ei care a fost perfect întemeiată. Mă interesează cum își definește comisia propriul rol nu o să menționez directoratul implicat, pe nume, dar îmi amintesc că în cazul unei agenții aceasta ajunsese să fie aproape mai mare decât directoratul respectiv. Da, asta nu e deloc bine. Adesea, în statele membre, mi se spune că se întâmplă. Se întâmplă ca unitatea operațională să fie mai mare decât unitatea administrativă dintr-un minister. Se întâmplă, e adevărat. Mă gândesc, de exemplu, la cazul nostru, Ministerul Culturii. Avem, am avea 500 um, de, avem 500 de oameni în minister și 1100 în afară în agenții. Deci, într-un fel, e și logic. Bun. Așa stau lucrurile, dar am o întrebare cu privire la comisie. Comisia n-a definit clar care sunt sarcinile care vor fi externalizate agențiilor. În cazul Europol, înțeleg, nu se poate face acest lucru, e vorba de unități operaționale, vorbim de unități de poliție, de coordonare activității de poliție. Clar că sunt mai multe state membre implicate, comisia nu poate face nimic aici, ci agenția. Și există agenții care sunt absolut uh, întemeiate să existe, dar trebuie să ne ocupăm puțin de resurse. Am văzut uh, plângeri referitoare la frauda TVA. Vorbim aici despre miliarde de euro, multe miliarde de euro pierdute, după care statele membre să plâng de lipsa de personal, Europol, coordonarea. E inevitabil să ajungi la probleme dacă ai 12 oameni care să coordoneze activitatea a 27 de state membre. E destul de dur, mai ales când vorbești de frauda TVA și uh, ați spus uh, aspecte care țin de autofinanțare, personal și resurse proprii. 10% din aceste fraude ar putea să fie evitate și dacă am reușit asta, poate am putea crește numărul de angajați. Și uneori asta poate fi logic. Eu zic că ar fi bine să fim puțin mai concreți. Deci nu să venim cu cifre generale și categorii generale, ci să intrăm în detalii. Luăm ceva de la unii și dăm la alții. Spunem că o să construim un centru pentru criminalitatea informațională. Europolul însă va avea cu 9 oameni mai puțin. Am dreptate? pe mult succes atunci. E clar că infractorii uh, chiuie de bucurie. Uh, există probleme care țin de criminalitate pe internet, pornografie, copii și așa mai departe și avem doar 2-3 oameni care supraveghează pornografia la copii. Bravo, Uniunea Europeană! Și puținul pe care îl avem îl dăm. Uh, reducem personalul Oamenii spun Europolul e foarte mare. Păi trebuie să fie mare, fiindcă și nivelul infracțiunilor este crescut. Trafic de ființe umane, de droguri, necesită eforturi care trebuie coordonate, nu doar pentru Europol, ci și pentru alții. Mai sunt exemple. Eurojust, coordonarea uh, procurorilor publici. Trebuie să se întâmple acest lucru. Nu putem să îi lăsăm să funcționeze așa în gol. Și apoi, uh, timpul de lucru de 40 de ore menționat de Inga asta trebuie să fie coordonat și cu numărul angajaților, membrilor de personal și apar și noi sarcini. Am un comentariu în acest sens. Dacă folosiți acest gen de structură și vreți să vă ocupați de aspecte cum ar fi criminalitatea pe internet, înseamnă că ați creat un fel de exemplu, redefiniți lucrurile și spuneți, iată, avem o agenție care crește, dar aceasta este o sarcină pe care uh, Uh, o avem deja, nu e nevoie de notificarea oficială. Deci, uh, cum definim până la urmă creșterile la nivelul agențiilor? Și asta e o întrebare care nu și are răspunsul deschisă și e destul de absurd. Deci, analiză precisă, da, clar, cele 40 de ore menționate de doamna Gresle, da, și acestea trebuie acceptate. Sigur, sunt niște calcule de făcut, dar haideți să vedem care sunt sarcinile care pot fi păstrate la nivelul comisiei și care nu și e ca dacă pot să mă refer la chestiunea ce ține de înregistrare. Înregistrarea pentru o mică, o companie mică înseamnă taxe de 9.000 de euro. Asta e taxa pe care trebuie să o plătești la înregistrare practic nu facem decât să ne blocăm singur inițiativele pentru aceste IMM-uri. Sigur, cu cât sunt taxele mai mari, cu atât mai bine pentru agenție, care face mai mulți bani. Dar cum rămâne cu aceste companii mici și mijlocii? Uh, pur și simplu o de suferit. Nimeni nu pare să fi studiat această problemă. Spun, ECA că trebuie să uh, primească atâția bani cum să plătească acest lucru oamenii, nimeni nu se gândește. Eu cred că genul acesta de analiză e foarte utilă și sunt în totalitate de acord cu sugestiile făcute în acest sens. Și asta e un comentariu și pentru Troica, poate, care e astăzi aici. Haideți să avem cel puțin câteva uh, indicații din partea Troica în ceea ce privește versiunea bugetară. Doamna Hauk. Mulțumesc foarte mult, Monica. Cu cât e mai, sunt mai mare taxele, cu atât e mai bună situația pentru agenții, dar nici vorbă de așa ceva, pentru că deja fac reduceri și comisia uh, se uită la partea finanțată pe bază de comision. Deci îți plătești serviciul și e vorba de uh, ECO, dar putea să fie oricineva, IMA, de exemplu, și vor să se asigure că acest lucru se întâmplă cât mai repede posibil, totul să se facă cât mai repede posibil, dar dacă n-ai oamenii și resursele, datorită acestei compensări minunate, oamenii sunt luați dintr-un loc și puși în altul, chiar dacă colectezi aceste comisioane, cum să ofer serviciile care sunt plătite. Deci nici vorba, așa ceva nu e bun pentru inovare în Europa. Monica, Comisia oferă doar poziții contractuale la nivelul agenției, din câte am înțeles în momentul de față. Așa că, în ceea ce privește finanțarea, înseamnă că nu mai putem detașa oameni din statele membre 3.000-3.500 de euro pe lună. Sigur că asta poate să dureze câțiva ani, dar cam atât nici nu mai putem recruta agenți temporari. Nu putem cere statelor membre să uh, își trimită oamenii buni câțiva ani la aceste agenții și apoi să se întorcă, întoarcă acasă. Nimic nu mai e posibil pentru că e o decizie a Comisiei. Doamna Haug, da, într-adevăr e foarte dezolant. Întrebarea mea ar fi următoarea. Abordarea Comisiei Uh, cum uh, se reflectă ea în norme. Există niște norme, niște reguli care țin de uh, politica bugetară. În ce măsură sunt compatibile aceste reguli cu situația? Le încălcați cumva? Nu cumva acționați împotriva acestor reguli? Vă rog foarte mult, nu alege să interveniți acum, fiindcă vreau să duc puțin mai departe întrebarea. Dacă ne uităm la toate categoriile, la toate agențiile, uh, le luăm împreună și spunem, iată, astea sunt agențiile, avem atâția oameni. În primul rând există o reducere de 1% la personal, apoi 1% din personal care intră într-un fond de resurse umane și din fondul respectiv uh, acoper nevoile diferitelor agenții, care sigur se află în categorii absolut diferite. pentru că au mai multe sarcini, trebuie să crească, să evolueze. Dar e fezabil așa ceva dacă e categoria 1A și ei oameni din categoria respectivă pentru a-i redistribui la categoria 3, să zicem. Se poate întâmpla așa ceva? Mă întreb, nu cumva încălcăm regulile cu asta? Ni s-a spus, Nu, ni s-a spus că nu putem face așa ceva, că e absolut interzis. Dacă ai bani într-o anumită categorie care ți-au lăsat, nu ni se permite să îi transferăm într-o altă categorie. Și întrebarea doamnei Gresle, eu nu pot să dau răspuns. Comisia n-ar trebui să facă acest lucru până la urmă ar trebui să fie adresată dumneavoastră. Și dacă nu ne puteți da acum un răspuns scurt, modificări la nivelul regulamentului personalului, care va fi impactul asupra agențiilor și asupra regulamentului financiar. Ne puteți da un răspuns aici și apoi domnul Preze poate să răspundă la întrebarea mea, după care sper putem încheia. Mulțumesc! A fost o discuție foarte interesantă, într-adevăr, și am ascultat uh, toate problemele acestea care țin de agenții. În primul rând, vă mulțumesc pentru sugestiile făcute, pentru că uh, am spus că avem nevoie de un interlocutor în Parlament și ne bucurăm că, iată, vedem că acest lucru se întâmplă. Ați menționat că statele membre și Consiliul insistă la o reducere ulterioară a bugetului agențiilor și pot să vă spun că uh, într-o anumită măsură e adevărat, o să dau cuvântul și colegilor, dar vreau să vă spun că noi um, facem eforturi pentru a explica motivele pentru care avem nevoie de această evoluție bugetară propusă, dar e foarte periculos în același timp. Un exemplu, avem uh, Agenția Feroviară Europeană și în câțiva ani s-ar putea ca aceasta să se ocupe de autorizarea uh, folosirii materialului rulant în Europa. Statele membre au redus bugetul propriilor agenții pentru autorizare, tocmai ca anticiparea acestei modificări. Cam asta e direcția de azi. Aș vrea în același timp să-i răspund uh, domnului Riche. Nu o să intervin în exemplele pe care ni le-a dat, pentru că au fost exemple întemeiate. În momentul de față ne confruntăm cu mai multe dificultăți care au fost menționate și de alți membri ai Parlamentului. Când o agenție are venituri și are capacitatea de a crea noi locuri de muncă sau de extinde pentru a face față noilor uh, solicitări, nu este întotdeauna autorizată să facă și se aplică reduceri de personal în cadrul a ceea ce numim adaptarea planului de funcționare de sistem este o politică dificilă și periculoasă. Avem o solicitare foarte puternică uh, pentru a contribui la finanțarea dezvoltării agenției, fiindcă acestea sunt considerate prioritare, însă instrumentele pentru a realiza acest lucru încă nu funcționează, nu sunt funcționale și asta e o problemă. În plus, și ați spus asta și dumneavoastră și alți membri, ni se propune astăzi să se folosească experți naționali detașați. În același timp, în uh, instaurarea politicii care urmărește combaterea conflictului de interese, nu putem uh, folosi experții naționali detașați pentru a arbitra, de exemplu, probleme de autorizare de vehicule. Și, uh, încă o dată, trecerea sau reîntoarcerea la agenții contractuali nu este așa așa de dificilă. Noi avem nevoie totuși de ingineri cu 10-15 ani de experiență internațională care să vorbească trei limbi, pe care să-i audităm trei ani. E foarte costisitor specializat, de exemplu, omologarea unui tren de mare viteză. Nu cred că agenți contractuali ar putea să facă așa ceva. Deci nu, nu putem să-i folosim pe ei. Aspecte referitoare la cheltuielile administrative ale agențiilor. Am spus și, din păcate, trebuie să mai repet și să confirm, am fost entuziasmați de obiectivul unei noi abordări a regulamentului financiar și a regulamentului privind personalul în sensul simplificării normelor și regulilor care gestionează agențiile, pentru că toate regulile pentru celelalte instituții trebuie să fie aplicate uh, și asta se aplică inclusiv, dar nu doar pentru micile agenții. În ceea ce privește cele 40 de ore, noile propuneri privind regulamentul um, personalului sunt extrem de simple ar fi trebuit să fim consultați, dar nu am fost și s-a hotărât ca acele reguli să se aplice și agențiilor. În ceea ce privește cele 40 de ore, am avut aceeași uh, reacție din partea tuturor colegilor și am spus că noi am fi chiar încântați să lucrăm doar 40 de ore pe săptămână. Lucru valabil pentru întreg personalul vă pot garanta că în momentul de față oamenii lucrează mult, mult mai mult de 40 de ore. În ceea ce privește celelalte intervenții ale deputaților, sunt de acord, dar vreau să-i dau cuvântul lui Martin pentru că știu că are câteva comentarii mai generale de făcut. Mulțumesc foarte mult. Am de făcut doar două observații scurte care se referă la ce s-a spus deja privind uh, rolul uh, și locul pe care l-au agențiile între instituțiile europene. Trebuie făcute multe progrese din acest punct de vedere. Nu avem, ca să zic așa, o poveste comună în Uniunea Europeană privind competențele agențiilor și rolul agențiilor. S-au făcut foarte multe discuții. Discuția poate să se îmbunătățească uh, având un cadru de referință mult mai clar. Uh, cu cât ele sunt uh, mai departe de capitală, cu atât e mai greu de înțeles rolul lor. Și este oarecum ciudat, pentru că majoritatea agențiilor sunt în capitalele statelor membre sau în statele membre. Da, am discutat la nivelul troicii acest lucru. Cum putem spori cunoștințele, cum putem contribui uh, la crearea acestui cadru comun de înțelegere. S-a vorbit despre colaborarea uh, dinspre agenția, dintre Agenția pentru Drepturile Fundamentale și o altă agenție, nu știu de ce era, nu discut de ce există două agenții, uh, dar uh, ele colaborează din punct de vedere administrativ și de asemenea colaborează și pe chestiuni de fond Mm, evităm uh, însă să se suprapună activitățile noastre, uh, evităm să acționăm contradictoriu. Mulțumesc foarte mult! Da, mulțumim foarte mult! Aș vrea să mă refer la cele spuse de vorbitori, dar trebuie să vorbim și de cele spuse de Giovanni Puteți să faceți, să rezolvați chestiunea asta bilateral? Da, ne ocupăm de, doamna Gresle, ne ocupăm de multe vreme de chestiunea asta și aș vrea să știu cum se calculează. Nu pot să fiu mulțumită doar de câteva propoziții. Domnul mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. În, în ce privește flexi time, nu pot să răspund în detaliu. Uh, vreau să-i las pe colegi să răspundă mai degrabă cum să pune în aplicare. Să revenim la contextul propunerii pentru proiectul de buget pentru 2014 și despre modul în care a alcătuit Comisia acest buget. La punctul 23 al acordului interinstituțional privind disciplina bugetară și gestiunea financiară sănătoasă, și după cum știți, este un acord politic între Comisie, Parlament și Consiliu. E bine, la punctul 23 se spune că posturile din planul de sistem al tuturor instituțiilor, organismelor și agențiilor trebuie să fie redus cu 5% pe perioadă de 5 ori. Tot aici se face trimitere la sporirea numărului de ore de lucru pe săptămână la 40 de ore pe săptămână. Comisia și-a prezentat propunerea în conformitate cu ce există în cadrul acesta din perspectiva bugetului. Și există o tensiune între prerogativele și procesul bugetar și prerogativele și procesul legislativ. De cele mai multe ori merg în aceeași direcție, dar de data asta există niște tensiuni. Ținând cont de acest punct de plecare, ținând cont de acest cadru, este clar că existența unor agenții care se află în etape diferite. Unele sunt foarte mature pentru că au fost create de multă vreme, altele abia au fost create, altele uh, uh, și s-au trezit cu competențele sporite ca urmare a deciziilor legislative luate de Parlament și Consiliu, sigur că fiecare dintre ele are nevoi diferite. Ideea de a aborda nevoile la niveluri diferite și ținând cont de faptul că scade numărul de angajați, se pune întrebarea ce anume poți să dai uh, unei agenții care se află la început. Poți să faci lucrul ăsta numai reducând ceva din altă parte. Ăsta e cadrul în care și a făcut Comisia propunerea de buget. A evaluat nevoile, a analizat posibilitățile existente în acest cadru și rezultatul este cel pe care îl vedeți. Proiectul de buget pentru 2014. Dacă acceptăm această premisă, atunci trebuie să fim consecvenți și Comisia urmărește orientările care sunt menționate în acordul interinstituțional. Acolo nu se face deosebire între noile organisme și noile agenții în ceea ce privește sursa de finanțare. Acolo se vorbește despre toate organismele și agențiile europene. Sigur că e o problemă pentru agențiile finanțate din contribuții Acolo se pune problema limitării contribuțiilor din bugetul Uniunii Europene. La fel se poate gândi și în ce privește taxele plătite de uh, agenții economici. Ele trebuie să fie calculate până la un moment uh, dat, astfel încât să acopere nevoile agențiilor, nevoile stricte ale agențiilor. Uh, Există acolo un anume element care poate să ducă la sporirea eficientizării agențiilor care sunt autofinanțate sau parțial autofinanțate. S-au dat aici exemple de agenții unde s-au sporit competențele. Domnul Riche a dat câteva exemple în situația a Agenției pentru Siguranță Aviatică, în 2013 a sporit uh, planul de locuri de, multă, de muncă uh, la această agenție, s-a recunoscut nevoia de personal, iar pentru programarea până în 2020 uh, pentru această agenție s-a recunoscut faptul că s-au adăugat noi competențe. Lucrul acesta a fost avut în vedere în momentul în care s-a stabilit uh, uh, alocația bugetară. Modul în care vor fi avute în vedere nevoile viitoare. Doamna Janssen, domnul Mayer, se referea de asemenea la posibilitatea justificată și utilă de a ne gândi la niște fuziuni, cum ar fi Europol și CEPOL, agenții care au domenii de competență oarecum înrudite. Ne gândim la eficiența la care ne împinge disciplina bugetară și alte considerente care intră în procesul legislativ. Cred că aici uh, avem datoria colectivă să reconciliem aceste direcții contradictorii uneori. Aș dori să mai menționez câteva elemente. Cum spuneați, doamnă președintă, numărul de agenții a crescut de la un număr mic la cifra de 32 în 32 în 2013, iar nivelul de contribuții ale Uniunii Europene din Uh, anul 2000 a crescut de 8 ori în ce privește cheltuielile și de 4 ori în ce privește cheltuielile de personal. Și ca să răspund la întrebarea dumneavoastră privind transferul de persoane uh, sau uh, alocările bugetare la diversele capitole bugetare, nu s-au făcut transferuri. E vorba de 1% pentru momentul în care se mută o persoană dintr-un loc în altul și lucrul acesta se face numai pentru posturile vacante din planul uh, uh, privind angajările, din planul privind locul de muncă. Mm, e vorba de o ajustare a numărului de posturi de la o agenție la alta. Persoanele nu se mută sunt uh, niște subplafoane care există acolo ca indicator în capitolul bugetar respectiv. În aceste plafoane, finanțarea pentru toate agențiile trebuie să fie cuprinsă în limitele respective. Comisia a propus de asemenea crearea unui nou organism uh, Consiliul de Conducere al Băncii Europene pentru Rezoluție. Acesta uh, trebuie să fie însă o agenție total autofinanțată, iar sub din plafoanele respective trebuie să fie suficiente pentru a acoperi alte competențe care pot să apară de acum până în 2020. Cam asta ar fi pe scurt explicarea modului în care s-a conceput bugetul. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc. Bun, am luat notă de cele spuse de dumneavoastră. Asta e tot ce pot să spun în acest moment. Mulțumesc tuturor participanților. Nu, nu, nu renunț. Nu, când toată lumea Uh, vă ascultă pe dumneavoastră care sunteți atât de resemnați, uh, noi nu o să renunțăm. Mulțumesc uh, celor care au vorbit, directorilor, membrilor Troicii. Mulțumim și ascultătorilor. Dar s-au spus multe lucruri la care merită să ne gândim. Gut, um... Mulțumesc. Mulțumesc foarte mult încă o dată. Vom continua să ne desfășurăm activitatea pentru că în această după-amiază nu o să mai avem raportor. Deci trebuie să analizăm uh, punctele 4 și 5 din ordinea de zi. Giovanni. Mulțumesc, Iuta. Aș vrea să vă fac o scurtă informație cu privire la mai multele versiuni de buget rectificativ pe care le avem. Avem 2, 3, 4 și 5 și uh, toate uh, descărcările pe care trebuie să le votăm astăzi după masă. Începem cu bugetul rectificativ numărul 2. După cum știți, povestea e lungă aici. Deja am avut un vot politic pe 7 mai am avut aprobarea în două tranșe, prima 7,3 miliarde și a doua pentru care ar trebui să existe un buget rectificativ ulterior. Pe 14 martie mai, Ecofin a ajuns la un acord politic pe prima tranșă a bugetului rectificativ 2 și după acordul privind cardul financiar a aprobat pe 9 iulie această nouă tranșă de 7,3 miliarde de euro cu o distribuție proporțională a reducerilor la toate liniile care erau conținute în propunerea Comisiei. Consiliul s-a angajat în mod oficial să asigure acoperirea unui ulterior buget rectificativ în cazul în care se va dovedi nevoie să existe credite de plată până la finele anului. Bugetul rectificativ care, din punctul meu de vedere, consider că va fi necesar, având în vedere necesitățile de uh, plăți care trebuie făcute pentru a încheia exercițiul bugetar 2013. Din punctul nostru de vedere, din partea noastră, aceasta va continua să fie o condiție pentru <coughs> votul favorabil și consensul pentru pachetul legislativ privind CFM, vot pe care îl vom avea în toamnă. Pentru acest buget rectificativ, am obligația de a vă spune că termenul limită pentru depunerea amendamentelor este 16 iulie la prânz și votul va avea loc în buget pe, în Comisia Bugete pe 5 septembrie și apoi în plenara din septembrie. Odată cu acest buget rectificativ numărul 2, avem și bugetul rectificativ numărul 3. În acest caz este vorba de bugetul rectificativ referitor la surplusul anual egal cu 1,023 miliarde de euro ce trebuie restituite statelor membre și asta va reduce în mod proporțional contribuția lor. Adoptarea acestui buget rectificativ nu face decât să ușureze contribuția pe care statele membre trebuie să o aducă pentru acoperirea bugetului rectificativ numărul 2 și acest buget rectificativ trebuie să fie considerat legat politic de bugetul numărul 2. Și în acest caz propunerea mea este să aprobăm poziția Consiliului pe 9 iulie, de pe 9 iulie, care a confirmat propunerea Comisiei fără amendamente ulterioare. Și în acest caz, termenul limită pentru amendamente pentru rezoluție a Parlamentului este prevăzută pe 16 iulie. Vom avea votul în Comisia Buget pe 5 septembrie și apoi în plenară tot în aceeași lună, în septembrie. Așa cum ne-a spus uh, doamna președinte Iuta Haug, avem și bugetul rectificativ numărul 4 și cel numărul 5. Bugetul rectificativ numărul 4 este unul care vine dintr-o propunere a Comisiei care intenționează să consolideze organigramele agențiilor care țin de GNSS european și uh, activarea programelor europene de uh, poziționare și navigare prin satelit. Agenția pentru Cultură și Audiovizual și Curtea de Justiție sunt de asemenea implicate. Propunerea Comisiei este neutră din punct de vedere al bugetului. Consolidarea organigramei este compensată de anumite reduceri în bugetul Comisiei. În cadrul resurselor disponibile pentru Curtea de Justiție. Pentru GNSS în special, avem o solicitare de 20 de locuri, 20 de posturi, care reflectă noile competențe ce vin din Galileo și pentru aceea 15 posturi uh, cu normă întreagă și 2 agenți temporari. Pentru Curtea de Justiție, solicitarea este de un uh, procuror general și 7 membri ai personalului, 7 membri de cabinet. În ceea ce privește Curtea de Justiție, aș vrea să subliniez în numele colegului Von, care astăzi n-a putut fi aici, dar care e responsabil de această secțiune, că n-a fost luată în considerare solicitarea de a angaja noi funcționari juridici care au ajutat la, care ar fi ajutat la ușurarea volumului de muncă. Suntem oricum gata să acceptăm propunerea Comisiei de a introduce acești uh, funcționari și uh, asta să se reflecte în bugetul pentru 2014. Și în acest caz și pentru acest buget rectificativ numărul 4 avem ca termen limit al amendamentelor 16 iulie. Votul va avea loc în Comisia Bugete pe 5 septembrie și vom avea și votul final în aceeași plenară din septembrie. Bugetul rectificativ numărul 5 constă în uh, acoperirea mobilizării pentru Fondului de Solidaritate Europeană în favoarea Croației, Sloveniei și Austriei pentru 14,6 milioane de euro. Domnul Fernandez va veni cu uh, adăugiri pe acest subiect, având în vedere că el este cel care urmărește raportul. În ciuda faptului că vorbim de un subiect foarte urgent, votul politic de pe 27 iunie, care a fost făcut pentru a arăta Consiliului că suntem gata să aprobăm acest buget rectificativ, nu a dus la o poziție a Consiliului. Poziția n-a fost exprimată uh, în timp pentru a ne permite un vot în plenara din iulie. Deci, în acest caz, votul poate avea loc în COBU pe 5 septembrie și apoi în plenar uh, în septembrie. Și în acest caz, prin urmare, toate voturile vor fi concentrate pe începutul lunii septembrie și plenara din septembrie. Cam asta aveam de spus în ceea ce privește bugetele rectificative dacă doamna președintă îmi dă voie, aș avea și câteva uh, comentarii referitoare la aceste descărcări, pentru că, așa cum știți cu toții, uh, problemele de buget, lipsele de buget în ceea ce privește angajamentele de creditele de plată și întârzierile în aprobarea bugetului rectificativ numărul 2 creează mari probleme comisiei în ceea ce privește implementarea unei serii de programe. Și, prin urmare, trebuie să ne gândim la o o serie de uh, returnări solicitate din partea Comisiei uh, dinspre o linie bugetară unde există fonduri către linii bugetare unde <coughs> nu doar că nu mai există fonduri, dar în anumite cazuri, și aici o să cerem în mod concret Comisiei, uh, să ne spună ce se întâmplă, dar oricum, pe anumite dintre aceste linii bugetare se pare că suntem obligați să plătim dobânzi pentru întârzierea cu care ne onorăm angajamentele asumate, asumate în numele Europei. Și o să vă vorbesc acum despre DEC 16, care are legătură cu transferul a 4 milioane de euro pentru finanțarea programului ISA, soluții interoperative pentru administrația publică în Europa de la rubrica 1A, care din iunie, după aprobarea uh, după lipsa aprobării bugetului rectificativ numărul 2 și de în urma nivelului redus de plăți în bugetul 2013, a rămas fără resurse. Cred că în cazul acestui program există deja dobânzi care trebuie plătite și e foarte clar că acest transfer va avea loc am avis favorabil pentru efectuarea acestui transfer, dar dincolo de acest transfer uh, va fi nevoie de cei 10 milioane de euro pregătiți în DAB 2 pentru a acoperi plățile pentru 2013. Ceea ce înseamnă că, în ciuda acestei prime tranșe de 7,3 miliarde din DAB 2, care reprezintă cam 65% din nevoile programului, e clar că deja în această linie bugetară vor lipsi prin, prin prime resurse pentru a ajunge până la finele anului cu bine. Apoi avem DEC 17. DEC 17 urmărește să elibereze rezerva pentru patru linii bugetare. Acel pachet, așa zis pachet, așa cum uh, ține, știe doamna Holmeier, am numit acest pachet pachetul pentru rezerva Schengen și am uh, introdus în total, 97,8 milioane de euro în angajamente și 55,2 în plăți. 29 mai a fost data la care Consiliul și Parlamentul au ajuns la un acord pe pachetul legislativ și de aceea aș zice, mai ales după ce am ascultat pe colegii din Libe care urmăr, sunt responsabili pe fond, cred că sunt întrunite toate condițiile pentru a elibera această rezervă Schengen, acest pachet. Și aș vrea să invit pe colegi să voteze favorabil pentru eliberarea acestei rezerve pentru DEC 17. Apoi, DEC 18. În acest caz este vorba de ajutoare umanitare. Acest DEC are legătură cu Siria, 247,7 milioane de euro angajamente și 140 milioane de euro plăți. Și în acest caz, lipsa Uh, angajamentelor și creditelor de plată pentru bugetul 2013 pe această linie bugetară duce la probleme de uh, lichidități, de fonduri. Uh, având în vedere că este vorba de ajutor umanitar, au existat solicitări intense din partea colegilor noștri din președinția și Comisia DV pentru a Uh, facilita acest DEC. Și în acest caz, cu aprobarea primei tranșe DAP2, vor exista resurse care vor putea acoperi primele urgențe, însă nevoile sunt cu mult mai mari. Pe acest DEC vreau să subliniez că resursele trebuie să fie luate din anumite programe prioritare pentru Parlamentul nostru, cum ar fi DCI, America Latina și Asia. Da, cred că pentru obiectivele acestui transfer, adică pentru sprijinul pe care trebuie să-l dăm imediat pentru ajutoarele umanitare, acest lucru trebuie să fie eliberat. Și apoi o să vorbim cu Comisia să vedem dacă programele pe care le trecem cu vederea din punct de vedere al resurselor vor fi uh, reluate din nou spre implementare elementară. Și uh, transferul numărul 19 uh, are legătură tot cu ajutoarele umanitare. E vorba de angajamente de 15 milioane de euro și plus de 8 milioane de euro pentru urgența din Republica Democrată Congo și Republica Central Africană. Și în acest caz aș zice că din motive umanitare, motivele umanitare cărora sunt alocate aceste resurse, uh, trebuie să ne determine să eliberăm acest transfer. În cazul transferului 21, Aici se consolidează doar plățile, nu și angajamentele de 21 de milioane de euro pentru instrumentul de stabilitate, din, lips, din cauza lipsei plăților pentru nivelul scăzut prevăzut în bugetul 2013. Era vorba de un minus de 42 de milioane de euro față de ceea ce a prevăzut Comisia în proiectul de buget. E clar, prin urmare, că cu toate aceste transferuri pe care vă propun să le votăm pozitiv în această după masă, pur și simplu încercăm să introducem niște petece pe o uh, haină care are găuri nenumărate. Este doar un parcurs parțial acesta și cred că trebuie să-l facem pentru a garanta implementarea de programe și, în trei cazuri, pentru a acoperi ajutoare umanitare esențiale pentru uh, oameni care au foarte mult de suferit de pe urma problemelor cu care se confruntă. Știți ce se întâmplă în Siria, în Republica Centrafricană și în Republica Democrată Congo. Asta e situația și cred că votul favorabil în comisie trebuie să aibă loc în această dupămasă. Ja, vielen Dank. Ich gehe dann mal von, auch davon aus, dass wir heute Nachmittag, wenn wir dann abstimmen. Președinte, da, mulțumesc. Sper că așa se va și întâmpla la vot. Foarte pe scurt, vă rog, că nu mai avem timp. José Manuel are cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. Voi încerca să prezint situația rapid în ce privește fondul de solidaritate. Cred că ceea ce se propune pentru Slovenia, Croația și Austria vine cu mare întârziere, pentru că inundațiile datează din octombrie, începutul lui noiembrie. Întotdeauna ne plângem că rămânem la bunul plac al Consiliului de fiecare dată se prevede uh, implicarea Fondului de Solidaritate până la uh, un miliard de euro anual, acum suntem la 14.000 și ceva de milioane de euro. Se respectă cerințele. Slovenia a fost cea mai afectată în uh, produsul intern brut, e vorba de 0,6%. venitului național brut, din venitul național brut, Croácia e Áustria também, eh, ainda que não tenham atingido os 6%. Bun, deși nu s-a ajuns la 6% din PIB, din acest caz, eh, E vorba totuși de faptul că s-a produs o catastrofă naturală, inundațiile și sunt state membre învecinate, deci se poate adopta această măsură în acest caz. Necesitatea uh, acestor credite de plată cu o margine de 14 milioane de, de euro prevăzută de comisie. Mobilizarea asta se face la rubrica 3B din cadrul financiar Cred că de acum, sper că de acum înainte să dăm dovadă de mai multă solidaritate, că nu este așa o sumă extraordinară și sper să fie pusă la dispoziție ace, această, această sumă foarte rapid. Am spus că trebuie să căutăm alte soluții ca să mobilizăm fondul de solidaritate mult mai rapid, pentru că dacă nu, nu va mai fi eficient la fața locului, nu va mai produce efectele dorite populația pur și simplu nu va vedea niciun efect pozitiv al acestui uh, fond de solidaritate și rămân de neînțeles întârzierile, mai ales în situații de catastrofe naturale. E mai ușor să mobilizăm fonduri pentru catastrofe care se produc în afara Uniunii Europene decât în interior. Foarte curios. Mulțumesc. Mulțumesc dacă Giovanni mai vrea pe scurs să completeze. Baeder. Da, la mie nu era un'integrazione, era solamente... Domnul Avia, nu, vreau doar să fac o cerere față de președinție la punctul 19 de pe ordinea de zi, care privește măsurile tranzitorii pentru dezvoltarea rurală, privitoare la politica agricolă comună. V-aș ruga să nu vorbim uh, despre acest subiect în această după pentru că se votează la Comisia Agricultură uh, doar în septembrie. Deci vom putea, liniști să discutăm acest punct în septembrie, când vom avea uh, la dispoziție și ce se va întâmpla în rezultatul de la Comisia pentru Agricultură. Bun, atunci eliminăm acest punct de pe ordinea de zi. Eider. interpreții ne mai pot acorda 5 minute bine. Mulțumim. Eider. Sí, gracias, președinte. Mulțumesc, doamnă președintă. Vreau să fac un comentariu sau mai bine zis să adresez o întrebare comisiei referitoare la a doua parte din uh, bugetul rectificativ numărul 2. Consiliul a aprobat prima parte, s-a ajuns la un compromis pentru uh, un angajament pentru a aproba și partea a doua, dar trebuie uh, ca uh, din partea comisiei să vină un nou buget rectificativ uh, numărul 2 care să cuprindă altceva și atunci pun două întrebări. Când se va prezenta acest buget rectificativ și cât credeți că poate să fie suma acestui buget rectificativ? Și am de făcut un comentariu privind transferurile explicate de Giovanni Lavia. E vorba de cinci transferuri care trebuie votate în această după amiază și probabil le vom vota. Patru dintre ele uh, Uh, rezultă din niște probleme de plăți sau pentru că nu s-a aprobat la timp bugetul rectificativ numărul 2 din cauza poziției Consiliului sau pentru că nu au fost prevăzute sume suficiente în bugetul respectiv. Deci când Parlamentul în procesul bugetar din 2012 pentru 2013 spunea că nu o să fie suficientă suma pentru plăți, nu spuneam chestia asta ca să supărăm Consiliul sau ca să plătească uh, sume mai mari în fiecare lună. Iată dovada faptului că Parlamentul a cerut ce era corect, ținând cont de datele puse la, la dispoziție de Comisie și, mă rog, asta nu ar fi lucrul cel mai important. Importante sunt consecințele faptului că nu s-au făcut plăți. Se plătesc amenzi pentru că n-am plătit la timp, sunt în plăți întârziate pentru IMM-uri și mai mult decât atât sunt consecințe în ceea ce privește ajutorul umanitar, ceea ce este inacceptabil și să nu uităm uh, pentru următoarea negociere care va începe pentru bugetul pentru 2014 cu tot ceea ce înseamnă cadrul financiar și cu toate obstacolele puse. Mulțumesc, domnul Blencovici. Hvala lepa, gospođo predsjednice. Referirao bi se na... Mulțumesc. Aș vrea să mă refer la modularea fondului, utilizarea fondului de solidaritate, mobilizarea fondului de solidaritate în Europeană și consecințele catastrofale ale inundațiilor de anul trecut din, pentru Slovenia, Austria și Croația. În cazul Croației, pagubele sunt mai mari de 11 milioane de euro și au afectat nouă regiuni din Croația și viețile a aproximativ 8.000 de oameni. 800.000 de oameni, mă scuzați. E vorba de o catastrofă majoră, e a doua oară când Croația face apel la fondul de solidaritate din această cauză. S-a mai întâmplat în 2010 și în 2011. Comisia se propunea să pună la dispoziție mai mult de 14 milioane de euro și asta, aceasta este suma care va fi alocată pentru Slovenia, iar suma pentru Austria și Croația va fi uh, mai puțin semnificativă, dar este prima oară că se întâlnește o situație la Comisia de Buget, așa că aș întreba Comisia dacă e posibil ca să primească și Croația mai mult bani. Mulțumesc. Ich weiß nicht, ob der Herr Presa noch uh, eine Antwort. Uh, Bitte. Thank you, uh, Madam Chair. Uh, just briefly. Pe scurt. Doamne Gardia Sava, le spun că dacă mă întreabă de ce continuăm cu aceste transferuri, Răspunsul e că deoarece creditele de angajament din bugetul 2013 sunt insuficiente și pentru că cele suplimentare um, care au fost cerute în uh, bugetul rectificativ numărul 2 încă n-au uh, sosit. Deci ca să ne ocupăm de nevoile cele mai urgente, cum a spus domnul Avia, noi, Comisia, încercăm să transferăm uh, sumele nu prea mari avute la dispoziție dintr-o rubrică la alta ca să ne ocupăm de cazurile cele mai urgente. Sigur, Comisia așteaptă cu nerăbdare adoptarea măcar prima tranșă din bugetul rectificativ numărul 2, că despre cea a doua tranșă acolo avem o problemă procedurală, că pentru moment Bugetul rectificativ numărul 2, pentru că e nevoie de 11,2 miliarde, mm, a fost modificat de Consiliu și se speră că va fi adoptat, uh, astfel modificat în septembrie. Comisia va prezenta vă pune la dispoziție sumele care mai rămân, dar pentru asta trebuie probabil să facă o revizuire între defalcarea diferitelor uh, articole bugetare, date fiind transferurile de natură tranzitorie, pentru că de urgență, dar vă pot spune că cele 11,2 miliarde sunt foarte necesare, e clar e necesară întreaga această sumă. Cât despre întrebarea domnului Plenković cu fondul de solidaritate pentru Croația, sumele au fost evaluate aplicându-se regulile de eligibilitate ale fondului de solidaritate. Astea sunt sumele uh, care pot fi puse la dispoziție. Mulțumesc. Ja, vielen Dank. Vor allen Dingen vielen, vielen Dank. Äh, Bine, mulțumim tuturor, mulțumim foarte mult interpreților care au trebuit să lucreze mai mult decât uh, ar fi trebuit. Bun. Dragi colegi, da, da, urăm tuturor, inclusiv uh, interpreților, poftă bună. Ne vedem la orele uh, 14 cu coordonatorii aici, în aceeași sală.